Witam Państwa. Bardzo proszę. I tak rozpoczynamy z dużym opóźnieniem. Zaczynamy. Începem cu puțină întârziere reuniunea. Parcurgem ordinea de zi. Așa cum știți, avem un proiect de ordinea de zi care a fost ușor modificată și actualizată. și practic am înlocuit punctul 5 cu punctul 15 pe ordinea de zi. Punctul 5 îl vom aborda mâine după amiază. Cât privește restul ordinii de zi, pentru mâine vom avea raportul, raportul Peterli și după amiaza rest, ordinea de zi va continua așa cum este ea prevăzută, cu modificările prevăzute? Iar discuția de la punctul 10, privitoare la viticultură, va fi amânată pentru următoarea reuniune a Comisiei Agri. Pe urmă vom vota pe marginea unei prelungiri cu două luni a termenului de prezentare a raportului în fața DG Agri, în jurul orelor 18 și 20 se va vota mâine. Dacă nu aveți uh, niciun fel de obiecții, atunci ordinea de zi se consideră adoptată și primul punct vizează flexibilitatea aplicării PAC în statele membre, unde doamna profesor Ida Terluin de la Universitatea Wageningen din țările de jos ne va face o prezentare, alături de domnul Thomas Kuhmonen de la Institutul Augurix Oi din Finlanda. Studiul a fost uh, comandat de Comisia Agri, Departamentul pentru Politici. Și vom da cuvântul uh, invitațiilor noștri pentru prezentări. După cum spuneam, avem aceste două, acest consorțiu din două instituții care au elaborat împreună studiul, obiectivul căruia este legat de punerea în aplicare a PAC la nivelul statelor membre. Așadar, vom da cuvântul experților, îi dăm cuvântul doamnei Ida Terluin de la Universitatea Wageningen, apoi domnului Thomas Kumonen, de la Institutul Augurixoi. Le urăm bun venit și le dăm cuvântul pentru circa 20 de minute. Cum doriți să, să vă împărțiți aceste 20 de minute, vă privește. Așadar, Domnul președinte spune că cei doi vorbitori au la dispoziție 20 de minute împreună, secretariatul că fiecare are câte 20 de minute la dispoziție, dar le dăm cuvântul. Thank you, uh, Mr. Chairman, for inviting us to present our study on flexibility. Mulțumesc, domnule președinte, și prezentarea noastră este organizată pe șase subiecte. Mai întâi ne vom concentra asupra întrebării ce este flexibilitatea, ne vom ocupa apoi de modul în care flexibilitatea se pune în aplicare în cadrul plăților directe PAC în perioada 2014-2020. Vom trece apoi la punerea în aplicare la nivel național a schemelor de flexibilitate, după care vom discuta despre consecințele flexibilității pentru obiectivele de politică ale PAC procesele instituționale și implementarea politicii agricole comune. Vom discuta și câteva scenarii de flexibilitate pentru viitorul PAC și vom încheia cu o serie de observații. Ce este deci flexibilitatea? Este un mod de punere în aplicare a politicii. Măsurile aplicabile au nevoie de o marjă de manevră la nivel național, așa încât statele membre să poată să se ocupe de subiectele caracteristice în ce privește condițiile de mediu, preocupările de mediu, tradițiile, de, tradițiile agricole. Aceste măsuri care dau dovadă de flexibilitate se bazează pe regulile comune. Apoi, în ce fel se folosește această flexibilitate? Vedeți că există măsuri care afectează organizarea comună a pieței, este vorba de intervențiile publice, de stocarea privată, de regulile de concurență și așa mai departe. Pe de altă parte, măsurile de aplicare a flexibilității se folosesc pentru plățile și subvențiile acordate agricultorilor. Fac parte așadar din politica, din politicile structurale agricole, din politicile de dezvoltare rurală și din uh, pilonul pentru plățile directe în cadrul PAC. Flexibilitatea a fost deja folosită în cadrul politicilor structurale agricole, odată cu directivele din 97, din, uh, uh, din anii 70. Deci, sunt, uh, e vorba de o politică deloc nouă, care se folosește de zeci de ani. Am făcut distinția între trei tipuri de flexibilitate, mai întâi la nivelul adopt, adoptării, latitudinea statelor membre de a adopta sau nu niște măsuri, apoi flexibilitatea în ce privește țintirea măsurilor, deci latitudinea statelor membre de a stabili ele însele nivelul de aplicare, criteriile de eligibilitate și nivelul plăților. Și, în fine, o a treia dimensiune a flexibilității, cea financiară, și anume, aceasta se referă la latitudinea statelor membre de a limita alocarea de fonduri între, uh, și de a, a o muta între uh, măsuri și respectiv piloni. A doua parte a prezentării mele se va referi la plățile directe. Mă voi concentra pe pozițiile instituționale ale Consiliului, Parlamentului și respectiv Comisiei, se pare că Comisia era în favoarea unor măsuri comune și raționalizate, în timp ce Parlamentul ar fi preferat măsuri flexibile și adaptate la specificul local. S-a ajuns la o poziție intermediară, uneori se optează pentru măsuri flexibile, alteori pentru aplicare uniformă a măsurilor. Toate aceste poziții reflectă punctele de vedere ale instituțiilor în cauză. Comisia reprezintă partea, vocea instituțională, ca să zicem așa, este actorul instituțional uh, în favoarea măsurilor uniform, uniforme. Parlamentul, la rândul său, reflectă vocea cetățenilor, reprezentând coaliții de grupuri politice, în timp ce Consiliul reprezintă interesele guvernelor naționale. Atunci când ne uităm în ce fel se organizează flexibilitatea și cum este ea folosită la nivelul plăților directe din cadrul politicii agricole comune, constatăm că există o convergență internă a plăților directe la nivelul înverzirii și a definiției fermierului activ, schemei pentru agricultorul activ. Vorbim așadar de posibilitatea statelor membre, în cadrul convergenței interne, de a stabili dacă doresc să folosească de plin convergența, 100%, iar în cadrul înverzirii pot să stabilească practici diferite. În timp ce la nivelul definiției agricultorului activ se pot stabili liste negative. Apoi vorbim de constrângerile naturale și plățile cuplate, unde constatăm prezența unei flexibilități mai țintite statele membre pot stabili care sunt acele produse pentru care vor să folosească ajutorul cuplat și cui doresc să le acorde, să-i acorde uh, flexibilitate financiară. Apoi, în ce privește schema plăților pentru tinerii fermieri, de asemenea vedem flexibilitate țintită și financiară, iar pentru plafonarea degresivă avem o, a, toate celelalte tipuri de flexibilitate. Vedeți, deci, că aceasta diferă în funcție de plățile vizate. Și la a treia parte a prezentării mele m-am ocupat de modul în care au pus în aplicare statele membre plățile plafonate în actuala perioadă de programare, concentrându-mă în special pe trei măsuri, plățile de bază, sprijinul cuplat și măsurile degresive Plățile de bază, în actuala perioadă de programare, au evoluat față de, de schema unică de plăți din perioada 2004-2013. Avem patru modele de punere în aplicare a acestor plăți. Avem modelul istoric, în care plățile decurg dintr-o bază istorică, apoi modelul regional, cu o rată uniformă paușală, stabilită, apoi situația în care există o bază mixtă uh, istorică și paușală și apoi plata, plățile pe, uh, unice pe suprafață. Al patrulea model. S-ar putea spune că modelul istoric este reprezentat de o convergență parțială a plăților de bază, cel regional este reprezentat de convergență totală în 2015, forma mixtă este reprezentată de convergență comună în 2019 și apoi avem în perioada actuală SAPS. De ce ar utiliza statele membre același model pentru plata, plățile unice pe, pe fermier și pentru plățile pe suprafață. Motivele nu sunt întotdeauna aceleași. Sunt state membre care preferă modelul istoric cu convergență parțială. Patru state membre au trecut de la modelul istoric în perioada precedentă la, perioada, la convergență de plină în actuala perioadă. Nouă state membre folosesc uh, SPS în ambele perioade. Sunt însă și state care au pornit în perioada 2003-2013 uh, de la un alt punct, dintr-un alt punct de pornire decât în actuala perioadă și felul în care au trecut de la o perioadă la alta arată diver, diferențele între punctele de pornire. care nu presupun însă exact aceleași, eh, cum să zic, aceleași linii de sosire în actuala perioadă de programare. Difer diferențele dintre punctele de pornire pot să conducă la diferențe și între liniile de sosire. Cât privește sprijinul cuplat, 25 de state membre au folosit sprijin cuplat în perioada 2010-2014 și cu toatele au folosit și sau se folosesc în continuare de sprijinul cuplat și în actuala perioadă. În perioada precedentă au fost șase utilizatori de astfel de sprijin cuplat, patru dintre aceste state membre continuă să-l utilizeze, iar Malta și Luxemburg au trecut la un alt tip de sprijin în actuala perioadă. Apoi uh, am analizat și plățile de redistribuire, plățile redistribuite, statele membre putând să sprijine prin plăți suplimentare statele, uh, fermierii. Șapte state membre au folosit această opțiune, când s-au folosit plățile redistribuite, nu s-a mai putut folosi degresivitatea. În alte două plăți uh, PAC per fermă, statele membre au putut să folosească degresivitatea pentru sumele mari plătite, majoritatea au folosit uh, degresivitatea, acea taxă de 5% dincolo de, acei, uh, de, de pragul de 150.000 de euro per farmă. Au existat însă și câteva state membre care au plafonat sumele acestea la alte niveluri, folosind așadar și alte rate ale taxei de degresivitate. Și aceste variații între taxele de degresivitate arată că ia, degresivitatea nu este o problemă la nivelul statelor membre pentru că sunt puține ferme afectate de ea. Și acum trec la următorul punct al prezentării mele. Vom analiza care sunt consecințele flexibilității pentru obiectivele politicii agricole comune, pentru procesele instituționale și pentru aplicarea politicilor. În ce privește obiectivele PAC, producția agricolă viabilă, dacă este sau nu afectată de flexibilitate, ne putem întreba. Cât privește măsurile pieței comune, este absolută nevoie de flexibilitate. La fel și în ce privește înverzirea. Alminter ar fi afectată concurența dintre statele membre. Ajutoarele obligatorii acordate tinerilor agricultori contribuie la rândul lor la regenerarea um, um, forței de muncă în sectorul agricol. Apoi, în ce privește vulnerabilitățile structurale, se dorește stabilirea unor lanțuri alimentare viabile, dar și a creșterii productivității. Al doilea obiectiv al politicii PAC, și anume gestionarea durabilă a resurselor și acțiunile climatice, Înverzirea obligatorie asigură anumite sau obligă la luarea anumitor acțiuni în acest domeniu, flexibilitatea țintită în cadrul înverzirii, de exemplu, ar putea răspunde la o serie întreagă de probleme legate de condițiile de mediu. În același timp însă, ar putea soluționa și riscurile legate de ineficiența anumitor măsuri de producție. Apoi, al treilea obiectiv al, al echilibrului teritorial, aici flexibilitatea este importantă pentru a aborda handicapuri naturale și structurale care nu sunt distribuite în mod egal între regiuni. Profilurile de flexibilitate sunt foarte utile pentru fermieri și pentru zona rurală în general și pot să contribuie um, la diversificarea economiei rurale. În al doilea rând, am analizat consecințele flexibilității pentru procesele instituționale din cadrul PAC și ne-am concentrat pe procesul de luare de decizie și eficiența sa și pe riscul de renaționalizare. În ceea ce privește eficiența procesului de luare de decizie, Aici putem spune că flexibilitatea permite o adaptare națională, dar înseamnă că procesul de luare de decizii este mai fragmentat. cu toate acestea, adaptarea națională este eficace pentru că este imposibil să Uh, stabilești criterii la nivel european care să fie valabile pentru absolut toate condițiile din Uniunea Europeană. În ceea ce privește riscul de renaționalizare, nu se prevede flexibilitate în măsurile pentru piața unică, piața comună, care este sâmburele, miezul PAC. Pe de altă parte, flexibilitatea poate să ducă la diferențe de plăți între regiuni și agricultori comparabili. Și a, asta ar afecta echilibrul. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea, riscul de renaționalizare. Ei bine, Aici intervine și problema aceasta determinării uh, obiectivelor sau a țintelor. În ceea ce privește consecințele flexibilității pentru punerea în aplicare a politicilor PAC, aici ne-am concentrat pe complexitatea tipurilor de punere în aplicare și pe echilibru între diferiții actori, Flexibilitatea ține cont de complexitatea circumstanțelor din Uniunea Europeană, din statele membre și nu crește complexitatea. Dacă nivelul actual de stabilire a țintelor este menținut. În ceea ce privește echilibrul de forțe, din cauza absenței flexibilității uh, în ceea ce privește măsurile pieței comune, echilibrul nu este afectat. Totuși, flexibilitatea poate să aibă efecte adverse în ceea ce uh, asupra regiunilor și fermierilor uh, care sunt comparabili, dar care primesc plăți diferite. Nu Uh, par să decurgă de aici avantaje uh, competitive. Ni s-a cerut să analizăm câteva scenarii de viitor posibile. În cadrul scenariului 1 am analizat posibilitatea lipsei de flexibilitate. În opțiunea 2, flexibilitate în uh, măsurile de, în ceea ce privește dezvoltarea rurală și plățile directe. Și ne-am imaginat de asemenea o a treia situație în care să existe flexibilitate pentru toate cele trei grupuri de măsuri. Deci, după cum vedeți, avem trei scenarii posibile. am observat că există tensiuni între actualele modele de flexibilitate și obiectivele politice, uh, procesele instituționale și punerea în aplicare a politicilor. Poate vă întrebați dacă nu se pot rezolva aceste probleme trecându-se la un alt model de flexibilitate. se pare că atunci când se face așa ceva apar noi tensiuni, noi probleme uh, sau pur și simplu nu se rezolvă cele inițiale. În concluzie, În ceea ce privește flexibilitatea dată statelor membre în, ceea ce, în, în punerea în aplicare a PAC, Uh, se pare că măsurile OPC sunt aplicabile în mod uniform, în vreme ce plățile directe și măsurile de dezvoltare rurală sunt aplicabile în mod flexibil. Flexibilitatea actuală oferă statelor membre posibilitatea de a aborda anumite probleme specifice și uh, să, se ocupe de, să se ocupe de obiective uh, care țin de circunstanțele geografice. Această flexibilitate nu trebuie să fie privită ca renaționalizare, ci pur și simplu ca o determinare a obiectivelor. Modelele actuale, actuale de flexibilitate au, pozit, au efecte pozitive mai mult decât negative și nu în ultimul rând nu există o foarte mare nevoie de a schimba modelele de flexibilitate actuale. Vă mulțumesc pentru atenție. Możemy w tej chwili przejść do... Mulțumesc foarte mult. Și acum uh, a venit rândul întrebărilor. Domnule, domnul Des este primul înscris la cuvânt. Prezentațion. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, dorim să mulțumim experților pentru prezentarea lor. Cred că este foarte important să se facă diferență între anumite aspecte aici. La ultima reformă PAC, anumite aspecte ale agriculturii au fost neglijate. În mod evident, avem nevoie de flexibilitate în anumite domenii și cred că multă lume este de acord în această privință. Există diferențe între statele membre, clar, atunci când vine vorba despre politicile referitoare la tinerii agricultori. În uh, țările uh, în care nu sunt mulți tineri agricultori, trebuie ca cifrele să crească. Acum avem o regulă care uh, cere 50%, însă asta depinde și de statele membre. Există flexibilitate aici. Dacă analizăm abordarea față de plăți cu plată și plăți directe în Europa, întrebarea mea este dacă nu cumva s-ar duce la o distorsionare a concurenței dacă avem abordări diferite în țări diferite. Nu uh, arăt cu degetul pe nimeni, însă dacă există state cu nivel mai mare de plăți cu plate, atunci asta ar reprezenta un dezavantaj pentru țările care nu au așa ceva. Uh, de asemenea, mă preocupă faptul că există diferențe atât de mari între statele membre. Am mai vorbit despre asta. Am aflat că în Tirolul de Sud uh, plata este de 70 de euro la hectar. În alte țări din Europa plata este de 1000 de euro la hectar. Deci clar este nevoie de schimbări aici. V-ați gândit la acest lucru? În plus, aș propune ca niciun agricultor să nu primească mai mult decât media istorică. Został wywołany już pan poseł Dorów. Pan to bardzo proszę. Mulțumesc. Mai avem o solicitare de cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. O să completez ce a spus colegul meu, Albertes. Ați spus că flexibilitatea ar putea să ducă la distorsionarea concurenței. Mi se pare că simplificați. Întrebarea este dacă sau nu se întâmplă așa ceva. Ați făcut cumva vreun studiu cu privire la distorsionarea concurenței? Știu că a trebuit să um, rezumați puțin în prezentare, deci poate n-ați putut intra în detalii. Am văzut foarte multe situații diferite cu rate mari de plăți cuplate în sectorul cărnii, de pildă, uh, există situații foarte diferite și atunci când vine vorba despre plățile de bază. Așadar, poate ne puteți spune dacă ați uh, cercetat această chestiune în detalii și dacă ați observat diferențe în ceea ce privește distorsionarea concurenței. John. Oui, merci, président. Alors, il y aurait donc une flexibilité accordée aux États. Așadar, ați vorbit despre flexibilitatea acordată statelor membre. Aceasta ar putea să uh, ducă la o mai bună, la o mai mare autonomie. Eu sunt de părere că flexibilitatea adevărată este să permitem statelor membre să își ducă politicile în funcție de nevoile lor și nu doar să aplicăm uh, controlul pe baza directivelor. Un exemplu concret este CETA. Știm că acest tratat ar putea să se aplice în mod provizoriu, începând cu luna septembrie, fără ca parlamentele naționale să-și fi spus cuvântul, uh, fără ca ele să se fi, uh, fără să fi um, aprobat acest proiect. Mi se pare că dumneavoastră faceți parte dintre cei care spun că democrația este bună, dar doar atunci când suntem de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, asta e flexibilitatea, dacă așa considerați. Pot să Andriu. Domnule Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim specialiștilor pentru calitatea prezentării. Ne dăm seama că flexibilitatea este necesară în ceea ce privește plățile directe și în ceea ce privește dezvoltarea rurală și ați demonstrat acest lucru foarte bine. Da, este normal să avem uh, reguli comune în ceea ce privește piața comună. Cred că trebuie să păstrăm această piață unică și să evităm, după cum s-a spus, distorsiunile de concurență între producători. Și cred că asta este miza programului nostru. Aș dori să mă refer la plățile cuplate. Ați spus că câteva state uh, folosesc plățile cuplate și altele nu le mai folosesc. Eu aș dori să întreb dacă nu se poate introduce mai multă flexibilitate, astfel încât uh, zonele montane, de exemplu, să, sau zonele defavorizate să aibă un avantaj mai mare. Uh, apoi, știți că există niște criterii foarte rigide în ceea ce privește acordarea plăților. Um, Comisia nu ține întotdeauna cont, adică nu le, nu le face treaba foarte ușoară agricultorilor atunci când vine vorba despre acordarea acestor plăți. Vă, vă gândiți acum, întrevedeți cumva o schimbare a acestor criterii referitoare la înverzire pentru a facilita uh, uh munca agricultorilor. Ce părere aveți, de exemplu, despre abordarea multianuală în care agricultorii ar putea avea obiective de atins în ceea ce privește durabilitatea și uh, aceste criterii să fie evaluate la câțiva ani. Ele. Doamna Schreier. Schreier. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că lipseau anumite lucruri din prezentare. Și chiar aspecte importante au fost neglijate. Atunci când vine vorba despre flexibilitate, aș dori să aflu care, care este situația în anumite țări. Și eu sunt din țările de jos, dar nici aici nu toată lumea este de acord. Există o regulă în pilonul 2 care ar putea să fie folosită, watershed rule, Însă, în Olanda se folosesc mai mulți termeni pentru aceasta. Însă, țara noastră este singura care poate să folosească această regulă. Însă, atunci când vorbim cu agricultorii, ei nu înțeleg acest lucru. Anumite lucruri nu se pot face în anumite țări. Chiar dacă în altele se pot face. Este foarte clar că Trebuie ca agricultorii să fie mai implicați în mod mai activ dacă trebuie să ne concentrăm pe, flexi- pe flexibilitate. Da, trebuie să avem o abordare țintită, dar atunci când vine vorba despre rezultate pozitive sau negative, eu v-aș uh, ruga să vă concentrați pe problemele care există, deși ați spus că ar putea să fie aprofundate tensiunile. Wenn man mal äh, sieht, wo wir herkommen äh, bei der letzten Agrar Mulțumesc. Dacă ne uităm cât de departe am ajuns de la ultima reformă a PAC, cred că am, uh, a, am, ajuns, am făcut progrese foarte mari în ceea ce privește adaptarea plăților. Am avut aceste diferențe de, um, de la 70 la 1000 de euro plățile uh, pe suprafață, am încercat să le apropiem. Dacă ne uităm la modelul istoric, ne dăm seama că este foarte greu să ajungem la un model în care toată lumea este pe picior de egalitate. Cred că trebuie să considerăm mai departe că flexibilitatea este cuvântul cheie și trebuie să ne asigurăm că agricultorii beneficiază de un echilibru de uh, pornire, dar prea multă flexibilitate poate să dăuneze pentru că se schimbă condițiile. Flexibilizare, da, dar trebuie să ținem cont de situațiile diferite din, uh, din țările noastre. Știu că în cadrul ultimelor negocieri s-a discutat despre aceste lucruri. Regret faptul că plățile în baza pilonului 2 nu au primit o pondere mai mare în politica agricolă. După părerea mea, s-a transferat prea multă flexibilitate statelor membre atunci când ele decid cum și pentru ce se fac plățile. Apoi, anumite state membre Uh, poți să aplici aceleași uh, criterii pentru ambii piloni. Și mi se pare regretabil acest lucru. După părerea mea, ar trebui să ne asigurăm că pilonul 2 este folosit într-un mod mai eficace uh, și mai țintit în Uniunea Europeană și pe asta trebuie să ne concentrăm în viitor. Cred de asemenea că trebuie să ținem cont de faptul că. Ei bine, Uh, firește că fiecare țară are reguli fiscale și fitosanitare și sanitare diferite. Însă nu ar trebui să pierdem din vedere că trebuie să ne concentrăm pe armonizare. Domnul, Domnul Agnew. Mulțumesc. Acest raport demonstrează practic cât de greu este să mulțumești uh, pe toată lumea. Se pare că acest scenariu nu este altceva decât uh, varianta cea mai puțin proastă. Comisia însă trebuie să-și asume um, răspunderea pentru aceste uh, măsuri, mai ales în ceea ce privește ecologizarea și ceea ce a însemnat asta pentru uh, fermierii irlandezi, să spunem. Raportul acesta însă nu ține cont de uh, efectul cumulativ asupra agricultorilor și nici de povara suplimentară a legislației suplimentare, a uh, impozitării și așa mai departe. Eu unul pur și simplu am impresia că nu mai pot să completez formularul acesta uh, fără să beneficiez de un consultant. Așa simt și ceilalți agricultori, dar consultantul va face altceva decât să perceapă o sumă pentru aceste servicii. În raport uh, se subliniază implicit uh, faptul că uh, Uniunea Europeană încearcă să standardizeze europenii, câtă vreme europenii doresc să-și păstreze individualitatea. Oare toate aceste măsuri vizează pe cei care lucrează în aceste ferme și în acest lanț de distribuție sau nu? Poate ar trebui să încep, putem să ne gândim și la recunoașterea reciprocă, pentru că dacă uh, ne dorim să stimulăm comerțul după Brexit, uh, astfel încât uh, cele 27 de state membre rămase se poate să își exporte vinul și fructele în Regatul Unit, poate că recunoașterea reciprocă ar putea să ajute. Mulțumesc! angajowanie doradców, to przy okazji... În ceea ce privește angajamentele prezente, acestea sunt menite să ducă la crearea de noi locuri de muncă. Fehlt Următorul vorbitor. Aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare. Am vrea să știm mai multe despre ceea ce presupune uh, schimbarea structurală. Ne-ați oferit uh, diverse comparații între modul în care statele membre uh, pun în aplicare politica agricolă comună. Am văzut că până la urmă nu există o politică chiar comună, având în vedere diferențele de implementare. Aveți cifre concrete care să ne permită să identificăm uh, Uh, situațiile uh, adecvat, adică să vedem că există prin implementarea politicii mai puține schimbări structurale și că uh, fermele reușesc să supraviețuiască. Poate și instruirea ar putea să îi ajute pe cei care lucrează la ferme. Vrem cifre în acest sens. Am vrea să putem proteja fermele de familie, și să direcționăm sprijinul către aceste ferme mici. Aș dori de asemenea să obțin mai multe uh, detalii în legătură cu acest subiect. Domnul Flanagan. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb uh, care este avizul dumneavoastră în legătură cu următoarea situație. Una dintre principalele probleme ale PAC uh, este problema credibilității. Flexibilitatea cred că ar putea să fie un lucru bun. Pentru că există în multe cazuri situații uh, uh, unde dacă dai cuiva un deget, îți va lua toată mâna. Noi în Irlanda am primit uh, flexibilitate, însă am mers un pic prea departe cu această flexibilitate. Publicul, în general, uh, aud despre uh, sprijinul acordat fermierilor autentici, dar uh, și despre sprijinul care ajunge uneori la uh, oameni care n-au avut niciodată nimic de a face cu agricultură. Cât privește flexibilitatea și uh, instanțele în care aceasta se uh, acordă, e bine, uneori flexibilitatea subminează credibilitatea PAC. Și până la urmă putem avea situația în care oamenii spun trebuie să devin, devenim prudenți pentru că uh, din cauza Brexitului s-ar putea să pierdem niște bani, așadar de devine destul de dificil să justifici cum aloși 500 de uh, mii de uh, euro unora care nu au nimic de a face cu agricultura. Poate ar fi bine să reflectăm puțin și la asta, pentru că aceasta este o problemă. De asemenea, v-ați referit și la politica uh, concurențială. Mă întreb dacă nu cumva ce se petrece acum încalcă această lege. În ultimele săptămâni a primit de la comisari anumite uh, răspunsuri la solicitările noastre. Eu am încercat să explic acestora cum anumite persoane primesc 100 uh, de euro pe hectar, câtă vreme vecinii lor nu primesc nimic. Uh, noi am încercat să transmitem aceste uh, informații mai departe comisarilor prin urmare, încercăm să înțelegem cum funcționează lucrurile. Cum poți să concurezi cu cineva în mod loial dacă tu primești mii de euro și altcineva nu primește nimic? Mulțumesc pentru prezentarea făcută. Sper ca și cei de la Comisie să tragă câteva învățăminte din această prezentare, pentru că, din păcate, uneori avem impresia că cei de la Comisie sunt rupt puțin de realitate Două chestiuni aș dori să ridic um, în atenție. Odată legat de ceea ce înseamnă acest sprijin uh, pe care îl discutăm, să-l dăm fermierilor, legat de ceea ce înseamnă dezvoltarea producției. Ori eu cred că este foarte, foarte important ca noi să dăm acest sprijin și pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea capacităților de procesare a producției. Pentru că am spus și am spus nu, nu odată în această comisie, nu este atât de greu să produci, cât este greu să vinzi. Ori nu poți să vinzi numai produsul uh, brut, ci este important ca să poți să dai valoare adăugată, să poți să procesezi acel uh, produs pe care tu, uh, pe care tu l-ai. Și din păcate uh, constat că aici avem uh, o insuficientă abordare sau insuficientă aplicare asupra acestei chestiuni de a reuși să uh, punem la îndemâna fermierilor instrumente prin care ei să-și poată valorifica producția și să nu mai fie dependenți de lanțurile de uh, magazine de, de supermarketuri. Uh, Doi, mai este o chestiune legată de tinerii fermieri. Am avut o întâlnire în acest weekend cu fermierii din zona mea, din zona muntoasă, și mărturisesc că mi-a fost greu să-i dau o explicație logică unui tânăr de 24 de ani care a venit și mi-a spus, uh, la 18 ani mi-am făcut o, o exploatație agricolă, uh, am încercat să fac agricultură, văd că am nevoie de sprijin uh, în această direcție, vreau să iau fonduri europene în, programul, în cadrul programului tânărului fermier și deși am 24 de ani, nu pot să fac acest lucru pentru că sunt mă rog, în exploatație de mai multă vreme. Dacă tot discutăm de flexibilitate, eu cred că ar trebui într-adevăr să dăm statelor membre posibilitatea ca ele să-și definească care sunt zonele unde au nevoie într-adevăr să promoveze dezvoltarea astfel de, um, de tineri fermieri, pentru că dacă noi venim cu condiții de la Bruxelles și vom spune că tânărul fermier este cel care are până la 40 de ani, dar cu condiția să nu fi fost, uh, uh, știu eu, șef de exploatație înainte, e o chestiune care până la urmă nu facem altceva decât să punem niște, uh, niște limitări care uneori nu și-au rostul și mai mult uh, pot foarte mult să, să uh, frâneze dezvoltarea, mă rog, fermierilor. Mulțumesc. Pani poseu Sanra. Domnul Sedera. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb Comisia în legătură cu intențiile pe care le are cu privire la uh, micii fermieri, care au fost adesea cei care au fost lăsați pe din afară. Ați vorbit despre flexibilitate în prezentarea dumneavoastră. Asta, practic, dă o șansă micilor ferme să obține, uh, obțină sprijin. Aș dori să vă întreb ce aveți uh, de gând să faceți în acest uh, sens are am putea impune statelor uh, membre uh, să uh, sprijine aceste ferme mici pentru că ei pot să fie garanții bune administrări a terenurilor în zone precum Galiția. O altă întrebare care cred eu este la fel de importantă vizează acest mecanism pe care îl avem și în cadrul căruia flexibilitatea nu a asigurat uh, o situație uh, echitabilă. Mă întreb așadar dacă aveți planul la comisie pentru a rezolva o astfel de problemă. Domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și celor care au intervenit și vă mulțumesc și dumneavoastră invitațiilor pentru prezentări și pentru concluziile trase. Pentru că Limitele acestea pentru flexibilitate și re renaționalizare sunt destul de ample, așa încât, așa cum arătați și dumneavoastră, ar fi, bine, ar fi bine să nu se meargă mai departe decât ceea ce se face deja în cadrul PAC. Referitor la ajutoarele cuplate în anumite state membre, încă cu atât mai mult dacă se va oferi mai multă flexibilitate prin uh, intrarea în vigoare a regulamentului omnibus propus de actuala comisie, s-ar putea folosi în mod anticiclic. Adică asta ar însemna că ajutoarele cuplate nu s-ar mai îndrepta în direcția renaționalizării, ci în direcția inversă, reprezentând un instrument suplimentar ca statele membre să susțină veniturile agricultorilor motiv pentru care dorim noi ca în regulamentul omnibus să se propună o flexibilitate anuală. Dumneavoastră, ce părere aveți? Ales Garcia, Pani Pasul. Nu pensé que me fuera a tocar tan pronto, señor presidente. Muchas... Doamna Garcia, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că, în conformitate cu studiile actuale, actualul uh, grad de flexibilitate, și aici sunt de acord cu domnul De Castro, a arătat că atunci când vine vorba despre uh, sprijinul direct și dezvoltarea rurală, Uh, acest sprijin este suficient uh, de uh, atractiv pentru a putea să ne atingem obiectivele PAC. Însă aș vrea să merg încă și mai departe de atât, dar asta ar însemna să extind totul și la măsurile de piață. Ori asta ar însemna o renaționalizare a PAC și aceasta este o, o limită roșie pentru noi pe care ne-am dorit să o traversăm. Prin urmare, împărtășesc ideea că putem îmbunătăți marjele actuale dar uh, cu siguranță nu vrem să ducem lucrurile mai departe, să venim și cu alte măsuri în acest sens, pentru că asta ar duce la renaționalizarea PAC și asta nu e ceva ce putem să acceptăm. Doamna lider. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să vă rog, doamnă, să ne spuneți mai multe în legătură cu ceea ce ați menționat uh, uh, deja, și anume anumite aspecte pozitive care țin uh, de flexibilizare. Ați putea să fiți mai precisă în legătură cu acest subiect? Nu știu dacă evaluarea dumneavoastră este pozitivă sau negativă în ceea ce privește conformitatea cu obiectivele PAC. Cred că flexibilizarea, așa cum a fost uh, ea introdusă prin ultima reformă, a dat statelor membre posibilitatea de a păstra bugetul uh, PAC și asta mai ales uh, datorită plăților directe și flexibilizării. Însă nu cred că obiectivele PAC sunt urmărite așa cum trebuie. Cu alte cuvinte, ați vorbit despre valoare pozitivă a uh, flexibilizării, dar n-ați vorbit despre diferențele dintre uh, regiuni. O abordare mai flexibilă a făcut uh, astfel încât anumite state membre să își păstreze bugetele în baza tuturor istorice. Însă nu știu dacă asta slujește obiectivelor PAC. Aș dori să ne reflectați puțin la asta, pentru că aici ajungem la o altă problemă și anume tinerii. Există evaluarea Curții de Conturi care spune că politica agricolă a Uniunii Europene nu și-a atins obiectivele în ceea ce privește pe tinerii agricultori. Așadar, aș dori să vă rog să dați mai multe detalii în ceea ce privește flexibilizarea uh, PAC și impactul său asupra uh, tinerilor fermieri. Oare chiar uh, ne atingem obiectivul? Pentru că, după părerea mea, nu facem altceva decât să înregistrăm rezultate negative. Deci, pentru tineri, mai ales, toată această situație a fost foarte uh, problematică. Doamna Cademac. Mulțumesc. Dacă stai să asculți uh, diverse prezentări, poți sesiza uh, diferențele. La următorul uh, punct vom discuta un raport al Curții de Conturi. Ori Curtea de Conturi a tras mereu concluzii diferite în ceea ce privește flexibilitatea. În anticiparea acestui raport, uh, ar dori să spun că cu cât avem mai multă flexibilitate în statele membre, cu atât va fi mai greu nu doar pentru Curtea de Conturi, ci și pentru Parlament să poată evalua dacă aceste fonduri europene sunt folosite într-o manieră țintită și uh, eficace. Trebuie să vedem dacă obiectivele noastre fundamentale legate de PAC uh, pot fi cu adevărat atinse pentru că în statele membre nu există un set uh, clar de uh, definiții. Și, de asemenea, și pentru că adesea uh, cheltuim prea multe resurse pentru a vedea dacă ne-am atins obiectivele. Deci o mare parte a bugetului se cheltuie fără să avem informații clare uh, Eh, după aceea pentru a vedea dacă banii publici europeni chiar au generat valoare adăugată europeană. Deci aici există un mare pericol. M-aș bucura să vorbim și despre tinerii fermieri care au eh, probleme. Ei eh, sunt eventual cei care au cel mai mult de pierdut de pe urma noilor măsuri. Reprezentantul Comisiei are acum cuvântul. Domnul Cuturi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund la una dintre întrebările care a fost uh, adresate legate de uh, micii uh, fermieri și intenția Comisiei în ceea ce îi privește. Nu e ușor uh, să facem mai mult decât permitem statelor membre să facă. Trebuie să ne gândim puțin la mijloacele pe care le alocă uh, statele membre prin plățile redistribuite, uh, ceea ce poate ajunge până la 30% din uh, pachetele financiare naționale, care pot să ajungă până la urmă la fermele mici însă am putut vedea că doar puține dintre statele membre folosesc aceste posibilități. Asta ca să nu mai vorbim și de celelalte instrumente care în cadrul uh, sistemului de plăți directe pot fi folosite, uh, pot fi folosite de către uh, statele membre poate exista o anumită convergență sau o convergență parțială care ar putea, măcar în parte, rezolva problema micilor fermieri. Așadar, haideți să vedem în ce măsură statele membre au folosit sau au folosit cum trebuie flexibilitatea oferită lor prin reforma PAC pentru a atinge obiectivele, în acest caz uh, cele legate de micii uh, fermieri. Uh, Mulțumesc foarte mult! Și acum le voi da din nou cuvântul invitațiilor noștri. Înainte de asta însă aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Avem o, o agricultură foarte diversă în Uniunea Europeană, din punct de vedere climatic, al dimensiunii uh, exploatațiilor agricole, al tradițiilor agricole. De unde decurge și necesitatea de a se face o diferențiere în acest sector. asistăm uneori la o eh, scădere a producției ca urmare a faptului că nu mai sunt agricultori în sector. E nevoie așadar de o gestionare corectă a sectorului. Trebuie de asemenea să se asigure că plățile pentru producție nu încalcă regulile de concurență. Trebuie ex ex să existe o anumită echitate a acestor reguli în ceea ce privește garantarea concurenței între statele membre, o concurență loială. Și Comisia trebuie să înțeleagă că anumite state membre au posibilități bugetare de a face plăți mai mari. Sigur că există problema ocupării, problemele economice de asemenea, Așadar, invitații noștri primesc acum cuvântul pentru a răspunde într-un termen de maximum 10 minute întrebărilor care le-au fost adresate. Comitii. Domnule președinte, vă mulțumesc. Aș putea să uh, ofer o mulțime de detalii, răspunsuri ample la anumite întrebări. Mai întâi vă mulțumesc pentru toate întrebările. Flexibilitatea în cadrul PAC este subiectul care interesează discuția noastră de astăzi. Sunt multe îngrijorări cu privire la impactul flexibilității asupra concurenței. respectiv asupra capacității de a atinge unele dintre obiectivele PAC. Eu așa văd lucrurile. Politicile publice încep, încep acolo unde trebuie să fie abordate problemele sociale. Vorbim despre obiectivele PAC în termen foarte general, producția alimentară viabilă, uh, gestionarea durabilă a resurselor naturale, coeziune, dezvoltarea zonelor rurale, E destul de greu să ai în același timp toate aceste obiective în vedere. Dacă intri în detalii, riști să te împotmolești în probleme foarte complicate, greu de gestionat, greu de rezolvat. Așa încât trebuie să se dea dintr-o parte și să, într-o parte și să se mai ia într-alta. Cât privește plățile cu plate, trebuie să existe un motiv pentru utilizarea acestor plăți tocmai pentru a face față anumitor probleme structurale specifice legate de anumite sectoare ale producției. Și câtă vreme se respectă această condiție, se, respect, se uh, abordează problema respectivă. Mai există însă și alte perspective. În afara rezolvării problemelor structurale, se poate întâmpla să existe și alte efecte. Să luăm două ferme, uh, fiecare în uh, câte o țară, ambele țări învecinate, cu același tip de producție, dar cu alte modalități de aplicare a plăților directe. Dacă iei acest exemplu, constați că există, există denaturări. Cele două ferme ar trebui să primească plăți la același nivel, pe, pe baza acelorași criterii, dar din cauza opțiunilor pe care cele două state membre le pot face în baza flexibilității, practic, nivelul plăților este foarte diferit. Rezultatul acestora e foarte diferit. Trebuie să ne gândim deci și la acest rezultat dacă vrem să menținem actualul nivel de țintire a măsurilor. Și atunci trebuie să revenim la obiective. Vrem să menținem acest nivel de țintire, posibilitatea aceasta de a aborda tot felul de probleme structurale, naturale, sociodemografice, prin intermediul uh, plafonării, atunci e inevitabil să ne confruntăm cu genul acesta de probleme, ceea ce duce la inechități. Dacă ne uităm în istorie, din 1992 am avut uh, plăți uh, istorice care au fost acoperite prin plățile directe și dacă ne uităm spre viitor, din nou avem cumva o compensare. Și atunci trebuie să stabilim ce ne interesează să, pe, pe baza ce vrem să lucrăm, pe baza datelor istorice sau a perspectivei de viitor. Cred că ar trebui discutat foarte detaliat și foarte aprofundat care sunt compensările care trebuie făcute, ce se poate accepta și ce nu. Aceasta e natura politicilor publice. Nu există o politică ideală. Asta este. Ei de undeva, da, în altă parte, trebuie să compensezi cumva, trebuie să stabilești însă niște obiective, niște criterii obiective pentru asta. Același lucru e valabil și pentru complexitatea crescândă la nivelul fiecărei exploatații. Am vrea să vedem cifre și analize cantitative în legătură cu impactul flexibilității asupra acestor exploatații, inclusiv în rândurile tinerilor, exploatațiile tinerilor agricultori, însă nu dispunem de aceste date și atunci trebuie să facem doar un raționament logic, însă fără îndoială că astfel de studii trebuie efectuate și cel puțin o evaluare de, o cercetare de evaluare în care să cuprinde și o analiză cantitativă. Cam atât din partea mea la începutul acestei uh, serii de răspunsuri și dau cuvântul idei pentru a continua. In, in essence, uh, Sorry. Uh, the microphone is on. Yeah. Vorbitoarea a reușit să-și pornească microfonul. Deci acum microfonul este pornit și ai putea spune că flexibilitatea este răspunsul care se poate da la această diversitate structurală de condiții între exploatațiile agricole la nivelul întregii Uniunii Europene. Pentru că, într-adevăr, este o varietate uriașă în acest sector. Asta dacă vrem să rezolvăm toate problemele la nivelul Uniunii Europene. Ar fi imposibil să, să rezolvi problemele din Slovenia, no, uh, uh, Finlanda și Spania folosind măsuri unice. De aceea flexibilitatea cred că e un lucru bun, pentru că ea reflectă diversitatea condițiilor, fiind deci mai eficientă decât o măsură impusă de la nivelul Uniunii Europene. Sigur însă că se poate întâmpla să ai de-a face cu ferme gestionate în moduri diferite. O tânără uh, exploatație poate să, se benefic- poate să beneficieze de anumite uh, subvenții. Mm, o fermă dintr-un alt stat membru sau dintr-o altă regiune se gestionează altminteri și atunci e greu să comunice între ei fermierii să stabilească de ce? Și să constat apoi de ce ceea ce poate face un agricultor din țările de jos nu poate face unul din Slovenia. Dar cum rezolvăm problema aceasta a plafonării? Muți luarea deciziilor de la nivelul Uniunii Europene, de la nivelul statelor membre. Și le întreb pe acestea cum ar pune în aplicare măsurile de plafonare. Și aici, sigur că se vor înregistra diferențe de punere în aplicare datorită diferențelor naturale. Apoi a mai fost o întrebare privitoare la scenarii. Vorbeați de menținerea statul quo-ului actual și păstrarea plăților directe între măsurile de dezvoltare durabilă, fără nicio uh, flexibilitate pentru organizațiile comune ale pieții, care ar fi o dezamăgire, spuneați dumneavoastră. Trebuie, încă o dată, să avem în vedere flexibilitatea pentru măsurile, de exemplu, pentru piața comună. Cum ar arăta măsurile de flexibilitate pentru piața comună? Discuția asta pare că seamănă cu discuția despre Brexit. E un fel de versus între piețele naționale și piața comună. Pe de altă parte, când vorbim despre măsurile de dezvoltare rurală și despre plățile directe, cum ar arăta lucrurile dacă s-ar aplica în mod uniform? Și atunci ce ar trebui să facem? Ar fi chiar posibil să le aplicăm uniform? De aceea, concluzia noastră a fost că actualul model de flexibilitate sau actualele modele de flexibilitate cred că sunt cea mai bună dintre lumi. Este, reprezintă cea mai bună opțiune dintre cele trei. Dacă dorește colegul meu să continue, mai sunt câteva întrebări legată de lipsa de transparență și uh, de complexitate. E adevărat, sunt lucruri negative. Dacă ne uităm peste regulamentul privind flexibilitatea sau peste normele de flexibilitate, le înțelegi. Dar când te duci pe teren, la fiecare exploatație în parte, să zicem, în Uniunea Europeană, și încerci să evaluezi impactul flexibilității asupra tinerilor agricultori, de exemplu, sau organizațiilor de tineri agricultori, văzând care sunt beneficiile și problemele întâmpinate, constați că, de fapt, flexibilitatea se transpune în practică într-o reală povară la nivelul evaluării. Iată încă un lucru pe care nu trebuie să-l ignorăm și unde există probe clare. Vă mulțumesc! ten sposób otrzymaliśmy odpowiedzi od naszych ekspertów. Mulțumesc. Sper că s-au primit răspunsurile cuvenite la întrebările dumneavoastră din partea experților și, fără îndoială, că asta ne va ajuta în viitoarele dezbateri cu privire la PAC. V-am ascultat cu multă atenție și vă mulțumim foarte mult și pentru prezentare și pentru raportul deosebit de interesant pe care le avem în față și pe care vom continua să luăm în calcul în cadrul viitoarelor dezbateri. Și acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, unde aș dori să-i urez bun venit invitatului nostru, Îi salut așadar pe invitații noștri din Brandenburg și trecem la următorul punct, unde vom discuta despre problemele semnalate în cadrul unui raport elaborat de Janusz Wojciechowski, fostul nostru coleg, fost vicepreședinte al comisiei noastre, care acum este, un este membru al Curții de conturi a Uniunii Europene și domnia sa știe care sunt regulile noastre. Vorbim așadar de sprijinul acordat de Uniunea Europeană tinerilor agricultori și despre reînnoirea generațională. Cu siguranță că subiectul va face obiectul discuțiilor noastre și pe viitor. Într-adevăr, în politica agricolă comună există problema îmbătrânirii agricultorilor și atunci trebuie găsite instrumentele potrivite pentru a îmbunătăți situația dacă nu au corecta cu totul. Și fără să lungesc această prezentare introductivă, îi voi da cuvântul invitatului nostru, domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație și pentru că mi a oferit și posibilitatea de a vă prezenta acest raport al Curții de Conturi, al treilea raport de care mă ocup în cadrul Curții de Conturi, și primul în domeniul agriculturii pentru mine. Așa încât vă mulțumesc foarte mult pentru reacția rapidă la propunerea mea de a vă prezenta acest raport, pe care eu îl consider interesant pentru Parlamentul European, în special pentru dezbaterile din cadrul Comisiei Agri cu privire la viitorul PAC. Este o mare plăcere pentru mine să fiu din nou în fața dumneavoastră după mai bine de un an de când am fost uh, numit uh, membru al Curții de Conturi a Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, am auditat sprijinul Uniunii Europene pentru tinerii agricultori. Titlul raportului nostru arată deja care este problema identificată, și anume că acest sprijin ar trebui să fie mai bine țintit pentru a stimula mai bine reînnoirea generațională. Ce cred eu că a fost cel mai interesant în raportul nostru, care au fost constatările noastre cel mai interesante, Sunt uh, informații foarte importante cele pe care le-am uh, identificat noi. În ultimii 10 ani a scăzut radical populația agricultorilor din Uniunea Europeană. De la 2000, din 2005 până în 2013, nici măcar o, un deceniu întreg, populația de agricultori s-a redus de la 14,5 milioane până la 10,7 milioane. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că aproape 4 milioane de uh, 4 milioane de agricultori pe, uh, pe 10 ani, asta înseamnă vreo 400 de mii pe uh, an. Cu alte cuvinte, cam 1000 de fermieri pe zi pierdem în sectorul agricol în Uniunea Europeană ceea ce este o uriașă provocare din punct de vedere politic. N-a fost uh, o problemă doar pentru noi care am făcut acest audit, ci este o problemă uriașă și pentru politicieni pentru a evalua și a găsi soluțiile pentru viitor. Imaginea aceasta vă arată cum a scăzut populația agricultorilor în funcție de fiecare grupă de vârstă, avem o scădere și în rândurile agricultorilor tineri. În perioada 2005-2013, populația a scăzut de la 3,3 milioane până la 2,3 milioane de agricultori în rândurile tinerilor agricultori. Graficul acesta vă arată care sunt problemele cu care ne confruntăm. Vedeți că linia roșie din mijloc arată participarea populației la activitatea tinerilor agricultori, adică cei care au sub 44 de ani. Statistic, așa se calculează populația de tineri agricultori avem 40% participare a populației de această vârstă uh, la sectorul agricol. This group of age is about... Ocuparea în acest, uh, în acest uh, grupă de vârstă este de cam 50%, iar uh, în sectorul agricol cifra este de 20%. Deci 20% sunt sub 44 de ani, ceilalți 80% sunt peste 44 de ani agricultorii din Uniunea Europeană. Și fac trimitere din nou la graficul precedent, Cum spuneam mai devreme, avem o scădere în rândurile agricultorilor tineri de la 3,3 la 2,3 milioane de euro și vedeți acolo și dimensiunile medii ale exploatațiilor agricole deținute de tineri fermieri, care desigur au crescut de la 12 hectare în medie, nu, spune vorbitorul, Deci, se corectează vorbitorul, au crescut de la 18 la 24 de hectare în medie per exploatație agricolă deținută de un tiner, tânăr agricultor. În tabelul pe care îl vedeți sub acest grafic, puteți vedea care sunt datele cu privire la suprafețele exploatațiilor agricole deținute de tineri agricultori. În 2005, 57,7 milioane hectare, în 2013 51,9 milioane de hectare. Urmează o anexă foarte interesantă la raportul nostru, anexa 2, unde puteți găsi date interesante care arată cum se prezintă situația în fiecare stat membru în parte. Dacă ne uităm peste categoria celor mai tineri fermieri, care au sub 35 de ani, și puteți găsi pe, în partea stângă a tabelului datele cu pricina, vedem că sunt doar două state membre în care procentul tinerilor agricultori depășește 10. Austria și Polonia. În partea cealaltă a spectrului, cei mai bătrâni agricultori de peste 65 de ani, îi găsiți în partea dreaptă a tabelului, acolo sunt doar trei state membre unde procentul acestora este mai puțin de 10%, Germania, Austria și Polonia. Însă aceste state membre uh, sunt state unde populația, uh, există și state în care populația agricultorilor de peste 65 de ani depășește 50%, cum este Portugalia. Deci situația este foarte diferită de la un stat membru la altul însă am identificat cu verde pe tabel acele state membre în care se constată o reîmprospătare generațională în sectorul agricol. Putem constata o creștere a procentului de tineri agricultori în Bulgaria, în ambele grupuri de vârstă, sub 35 de ani și sub 44. Același lucru și în Germania. Se întâmplă asta un pic și în Franța în cazul agricultorilor de sub 35 de ani, iar în Lituania, în Malta, în România, Slovacia și Slovenia, în ambele categorii, se înregistrează această reîmprospătare Există însă și state membre unde se asistă la o scădere a împrospătării generaționale, Bulgaria, Germania, Franța, Italia, Lituania, Austria, Polonia, România, Slovenia și Slovacia. E vorba de agricultorii de peste 65 de ani. Însă în majoritatea statelor membre asistăm la lipsa reîmprospătării generaționale. Deci, asistăm la un fenomen contrar, la scăderea reînnoirii generaționale. Care sunt constatările și recomandările noastre în acest raport? Mai întâi v-aș reaminti care au fost întrebările pe care le-am pus în cadrul auditului. Mai întâi, sprijinul Uniunii Europene pentru agricultori este bine conceput astfel încât să contribuie în mod eficient la reîmprospătarea generațională? Și răspunsurile le puteți vedea din tabele și grafic, tabelele și graficele pe care le-am prezentat. Dintre toate statele membre, în Franța, în Pays de la Loire și în, Mid, în uh, mid în Spania, în regiunea Andalusia, în Polonia și în Italia, în regiunile menționate Acestea au fost supuse auditului. Care au fost concluziile raportului nostru? Mai întâi, obiectivele nu sunt bine definite la nivelul Uniunii Europene nu sunt uh, clare uh, așteptările de pe urma acestor politici, nici obiectivele sale. Deci, s-ar recomanda să se definească mai bine care sunt uh, rezultatele așteptate de pe urma intervențiilor asistenței europene. Următoarea concluzie. În general, nevoile tinerilor agricultori nu au fost suficient de bine analizate și, ca urmare, volumul și calendarul ajutoarelor acordate nu acoperă decât parțial nevoile tinerilor agricultori. Deci, recomandarea este să se îmbunătățească logica printr-o îmbunătățire a evaluării și printr-o definire inteligentă a obiectivelor. Următoarea concluzie. Sprijinul Uniunii Europene nu e suficient de bine țintit. Ce recomandăm noi? O îmbunătățire a țintirii măsurilor așa încât să fie încurajați tinerii să rămână în activitatea agricolă. Și ultima principală concluzie, sunt prea puține probe că sprijinul Uniunii Europene a facilitat cu adevărat crearea de ferme ale tinerilor agricultori și că a stimulat reîmprospătarea generațională. S-a recomandat îmbunătățirea monitorizării și îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor relevante pentru a evalua rezultatele politicii. Domnilor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European, cred că raportul nostru arată o problemă cât se poate de gravă pentru tinerii agricultori, dar nu doar pentru ei. Există în general o problemă legată de eficiența reală a politicii agricole comune. Și cred că ar fi bine să se organizeze o dezbatere aprofundată cu privire la viitorul politicii agricole comune în cadrul Parlamentului European. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Și voiam să vă mai spun că în stânga mea se află domnul Lorenzo Pirelli, care a fost uh, șef de unitate pentru acest audit, și doamna Moros, care este atașată în cabinet, la cabinetul meu, în Curtea de Conturi. Vă stau și eu la dispoziție, desigur, pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, dar și domniile lor vor sta la dispoziția dumneavoastră cu răspunsuri. Domnul președinte, mulțumesc. Trecem acum la întrebările eurodeputaților și, desigur, le mulțumim, îi mulțumim uh, domnului Wojciechowski, precum și colaboratorilor săi pentru participare. Câte două minute fiecare. Doamna Garcia. Un antiguo conocido de la casa. Mulțumim și mulțumim, domnule Wojciechowski. Sunteți foarte bine cunoscut în această comisie. A fost o plăcere să vă ascultăm. M-a mirat ce ați spus. Și firește că sunt de acord cu dumneavoastră că este foarte importantă pârghia, efectul de pârghie la nivel național, dar trebuie să ne uităm la alte situații. De exemplu, în țara mea, 3% din agricultori sunt sub 25 de ani și acum procentul este 5,4%, deci a crescut destul de mult. Totuși este loc de îmbunătățire La Consiliu, Spania spune întotdeauna că trebuie să folosim regulamentul omnibus pentru a aborda problemele care nu funcționează, uh, uh, chestiunile care nu funcționează cum trebuie. Dumneavoastră ați criticat Andaluzia în mai multe privințe. Ați spus că intervalul pentru rezolvarea contestațiilor este foarte mare. Este la fel uh, de mare intervalul și în actuala perioadă de programare. Durează șase luni uh, și în Andaluzia durea 17 luni. Ați spus că oare că din 2014 problema este la fel de gravă? De asemenea, în 2015-2016, Andaluzia și-a cheltuit toate fondurile și că nu mai are acum resurse pentru uh, soluționarea disputelor. Aceste fonduri ar fi putut folosite pentru a rezolva problema tinerilor agricultori. Aceste resurse sunt foarte importante și extrem de necesare. Domnul Caputo. Si, eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc mult domnului Wojciechowski, precum și echipei sale pentru acest raport. Un raport pe care îl consider deosebit de util. Eu sunt raportor pentru punerea în aplicare a schemei pentru tinerii agricultori și sunt întru totul de acord cu concluziile generale ale Curții de Conturi, potrivit cărora sprijinul Uniunii Europene pentru tinerii agricultori se bazează pe o logică vagă și neadecvată, care nu vorbește clar despre rezultatele și impactul așteptat. Pentru a promova în sectorul agricol în mod eficient reînnoirea generațională, fără îndoială că acest sprijin trebuie să fie mai țintit. Referitor la plățile pentru tinerii agricultori, menționez și eu lipsa de coordonare a măsurilor din pilonul 1 cu cele din pilonul 2 și respectiv cu măsurile naționale. Apoi, problema monitorizării este de asemenea o problemă deosebit de gravă, pentru că nu există indicatori utili. Și mă întreb chiar cum s-ar putea îmbunătăți evaluarea și monitorizarea. Fără îndoială că trebuie îmbunătățită logica pe ca, baza căreia se fac intervențiile, definindu-se ținte care respectă obiectivul general de promovare a reîmprospătării generaționale. Și fără îndoială că măsurile trebuie să fie mai bine țintite pentru a se îmbunătăța uh, selecția, uh, trebuie să se bazeze pe uh, planuri uh, de afaceri uh, Avem uh, prevăzute pentru viitorul uh, apropiat dezbatere aprofundate pe marginea acestui subiect și știți că vom discuta în cadrul comisiei noastre de un studiu foarte curând. Cred că și atunci ar fi utilă o prezență a Curții de Conturi pentru a pentru a putea să fructificăm mai bine rezultatele acestui raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Știm că acesta este un subiect important pentru noi toți, însă timpul ne, ne uh, limitează, așa că îi dau mai departe cuvântul domnului Oazu. Oui, merci, président. Alors... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă chiar doriți să, genere... să, să regenerăm populația rurală, cred că avem mult de lucru. Cred că prima măsură este cea de a stopa politicile fragmentate Existau 14 milioane de agricultori în 2000, uh, uh, 2005 uh, uh, și astăzi există abia 10 milioane. Este un adevărat eșec al politicii agricole comune. După cum știți, în agricultură condițiile de lucru sunt dificile Apoi, uh, prețurile la produsele agricole nu sunt suficiente pentru a asigura un trai decent agricultorilor, de aceea nu mai există agricultori așa de mulți în zilele noastre. Agricultorii nu vor ajutoare, ei vor prețuri corecte. În regiunea mea, unde sunt și consilier regional uh, din 2004, situația nu s-a schimbat problema serviciilor publice, medicale, problema acoperirii uh, în rețele, nimic nu s-a schimbat. Și noi acolo trimitem tinerii agricultori, nu? Trebuie să îi ascultăm pe ei, în primul rând, să ne spună ei care sunt nevoile lor, în loc să le tot impunem măsuri fără să le cere părerea. Apoi există o lipsă de coordonare între statele membre și Uniunea Europeană Eu mă tem că uh, dumneavoastră nu uh, puneți, uh, că, puneți dumneavoastră prea multă presiune pe statele membre. Domnul Hoibuș. Herzlichen Dank. Doamna Hoibuș. Mulțumesc foarte mult. Foarte interesant, dar și îngrijorător. Cred că trebuie să combatem această ten- tendință. Există câteva puncte pe care aș dori să le re- reliefez. În primul rând, avem o limită de vârstă pentru sprijin. Asta nu va ajuta agricultorii să-și uh, creeze o exploatație. Eu, dacă am 45 de ani, de exemplu, aș vrea să primesc sprijin pentru a îmi uh, face o, o exploatație. O altă problemă este faptul că există exploatații care au nevoie de consiliere. Așadar, dacă putem să oferim acest sprijin destul de, de vreme, um, atunci uh, nu se vor mai prelungi acele intervale despre care se, vor, se vorbea. Deci cred că trebuie să însoțim cu consiliere aceste exploatații și să le ajutăm astfel să supraviețuiască. Acest proces trebuie să funcționeze de ambele părți. Și pentru cei care renunță la o exploatație și pentru cei care o preiau. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Wojciechowski pentru că a venit în uh, comisia noastră și pentru raportul său. Da, s-a vorbit despre regenerarea populației și nu este o temă de mică însemnătate. Dumneavoastră ne recomandați să urmărim în timp uh, proiectele tinerilor instalați în agricultură. Este esențial acest lucru, dar cred că trebuie să avem și o, un criteriu calitativ în evaluări. Dacă dorim să facem uh, reforme pertinente în viitoarea PAC. Există date cu privire la proiectele agricole care au eșuat. Există date cu privire la uh, rata de reușită, din potrivă se pot identifica cauzele proiectelor care eșuează. Există cifre în acest sens. Cred că trebuie aprofundată această evaluare. Și cu aceste cifre putem să găsim uh, reforme. Domnul Agnew. Thank you, Chairman. I remember in the last term we were lobbied quite a lot. Țin minte că am primit lobby din partea grupurilor de uh, tineri agricultori, uh, și cred că Comisia a primit o sarcină imposibilă, a venit cu această idee de a uh, spori plățile la suprafață pentru tineri. Dar asta nu este decât o soluție cârpită. Tinerii agricultori nu fac decât să semneze hârtiile și profită doar cei bătrâni. Deci este foarte greu să auditezi o asemenea situație și cred că e o soluție greșită, practic. Ne îndreptăm în, înspre o direcție greșită. Regenerarea aceasta a devenit un fel de cuvânt preferat. Trebuie să ne dăm seama dacă există sau nu o problemă și unde este aceasta. În țara mea nu este nicio criză. Pământul agricol este exploatat, terenul agricol este exploatat. Însă, am citit săptămâna trecută că un, uh, un tânăr a reușit să semneze un acord cu o fermă mai mare, uh, a reușit să cumpere acțiuni și i-a abordat pe alți fermieri cu același model de afaceri începuse deja să câștige o reputație. Astfel, câțiva tineri i s-au alăturat ca subcontractanți. Și mi s-a părut o, o metodă remarcabilă. Acest tânăr știe ce face și eu vreau ca el să vină la această comisie ca să vă spun mai multe. Mulțumesc! Pani poseł Aguilera. Doamna Aguilera. Eh, gracias, presidente. Bienvenido a nuestro... Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnului Wojciechowski. Postului nostru vicepreședinte uh, în comisia noastră. Eu consider că aceste concluzii ale raportului sunt îngrijorătoare. Obiectivele PAC nu sunt bine definite, nu pentru tineri. Nevoile tinerilor nu au fost luate în seamă. Ajutoarele nu sunt bine țintite. Așa ați spus și acestea sunt declarații care ne arată că se întâmplă lucruri grave. Și chiar dacă avem aceste măsuri, nu reușim să um, integrăm tinerii în agricultură. Am văzut că reforma actuală reprezintă 2% la nivelul plăților directe acordate, acordate tinerilor. Însă, agricultorii ne spun că nu pot să cheltuiască acești bani. Statele membre ne spun că nu pot să cheltuiască acești, acești bani. Lucru cât se poate de neobișnuit. Am o întrebare, deci. În ce privește Spania, doamna Garcia Eranz a spus că totul este foarte bine în Spania, dar în Andaluzia, în regiunea mea, lucrurile nu merg bine. Practic, banii nu circulă. Ei există, dar nu circulă. Și cu siguranță problema există și în alte state membre. Eu vreau să vă întreb cum se face că statele nu reușesc să aibă o politică eficace pentru a integra tinerii în agricultură. 20% sunt tinerii uh, cu vârsta sub 44 de ani în agricultură în Spania. Care este obstacolul care îi împiedică pe tine să intre în agricultură? Ähm, Mulțumesc, domnule președinte, domnule Wojciechowski. Cred că informațiile pe care ni le-ați prezentat sunt foarte interesante și îi afectează cu adevărat pe agricultori. Ne-ați arătat un tabel foarte interesant cu diferitele situații în diferitele state membre. Ați analizat și sistemele de asigurări sociale Ați vorbit despre Austria ca de un exemplu pozitiv. A spus că avem un sistem de, de asigurări sociale care îi ajută pe uh, agricultorii pe agricultori să se pensioneze înainte de 60 de ani. În alte state, agricultorii uh, Uh, ies la pensie între 50 și 5 și 58 de ani, deci cred că ar trebui să ne gândim și la acest lucru în perspectiva reformelor. În ceea ce privește plățile din cadrul pilonului 1, trebuie să ne gândim la agricultorii pensionați și să îi comparăm cu cei care nu s-au pensionat încă. Domnule președinte, mulțumesc pentru expunerea făcută. o problemă legat de ceea ce înseamnă definiția tânărului fermier și chiar am nevoie de o explicație logică, deoarece ne-au cerut-o fermierii din uh, România și cred că este o problemă care se întâmplă și în celelalte state. De ce a fost nevoie de o a doua condiționalitate pe lângă cea de vârstă? Avem 40 de ani, să fie sub 40 de ani, dar avem condiția să fie prima dată instalat într-o exploatație agricolă. Stimați colegi, putem fi situația în care avem un tânăr fermier care de la 18 ani a investit și-a luat credite și la vârsta de 26 de ani sau 25 dorește să aplice și în cadrul acestui program tânăr fermier pentru că mai are nevoie de bani. Și noi nu-i dăm voie să aplice, nu-i dăm aceste resurse financiare, pentru că, vezi, Doamne, nu este primată instalată în acea exploatație agricolă. Eu cred că este o fractură de logică undeva la nivelul Comisiei, pe care va trebui să, într-o formă sau alta, să o corectăm. Doi, este foarte bine că investim bani europeni, adică banii noștri ai tuturor, în ceea ce înseamnă instalarea tinerilor fermieri. Dar cred că este la fel de important să urmărim evoluția acestora în timp, pentru că nu este normal să avem uh, bani alocați în cadrul acestui program și la cinci ani de zile să se încheie brusc această afacere, pentru că noi am băgat acești bani, sau am pus acești bani europeni să dezvoltăm locuri de muncă pe termen lung. Ori foarte multe afaceri după cinci 6 uh, ani de zile, ele dispar. Și aici cred că ar trebui de asemenea Comisia să găsească mecanisme să intervină acolo unde este nevoie să fie sprijiniți ca mai departe, ei să își facă, să-și uh, continue afacerea. Pentru că n-am făcut absolut nimic decât pierdem bani în această ecuație, în această situație, dacă noi dăm bani și după cinci ani ei își închid afacerile. Mulțumesc. Am des. Domnul Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank für die Präsentation. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare fostului nostru coleg care a revenit să ne vadă. Chiar mă bucur că are această nouă funcție, pentru că am colaborat întotdeauna foarte bine. De foarte multă vreme am așteptat această prezentare uh, cu privire la situația tinerilor agricultori. Nu trebuie să reinventăm roata, pentru că știm că uh, în anumite state membre, uh, deși situația este de dezastruoasă, lucrurile pot să fie rezolvate. Putem poate să adoptăm modelul austriac. În alte state membre există agricultori care trebuie să lucreze după 65 de ani pentru că nu primesc ajutoare, în vreme ce în Austria ei sunt ajutați să se pensioneze anticipat. Deci trebuie să ne gândim la soluții în acest sens. Există și uh, evoluții, progrese tehnologice, uh, în zilele noastre nu avem nevoie de mână de lucru uh, așa de mult. Uh, de exemplu, în Bavaria. Aceasta este situația. Um, nu ar fi oare bine ca ajutoarele acordate pe suprafață Um, e bine, să zicem că avem, un, avem de-a face cu agricultori care trebuie să facă o investiție foarte mare pentru că nu reușește să își exploateze cele 50 de hectare. It's, uh... Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult pentru raport, domnule Wojciechowski. Ați făcut o treabă foarte bună. Uh, Ați pus întrebările potrivite și concluzia dumneavoastră este că politica agricolă comună nu este suficientă pentru a regenera populația rurală. Și noi în Irlanda suntem de acord că sunt puse prea multe limitări, uh, uh, inclusiv acea perioadă de 5 ani agricultorilor. Majoritatea fermelor nu pot să ofere două venituri, mulți tineri agricultori lucrează și în afara exploatației și atunci când pot să preia activitatea, uh, teoretic pot, dar practic nu. Um, din cauza restricțiilor existente. Noi am uh, depus amendamente pentru a schimba acest aspect al schemei pentru tinerii fermieri, însă trebuie să știți că, indiferent de sprijinul pe care îl acordați, dacă fermierii nu pot să obțină un preț echitabil pentru produsele lor, dacă nu pot să fie siguri uh, că vor avea un trai decent, de ce ar intra în agricultură dacă nici măcar nu-și pot hrăni familia? Aceste lucruri trebuie să se schimbe. În ultima lună, s-a arătat că în Irlanda avem uh, mai uh, mulți, uh, mai mulți tineri agricultori decât avem agricultori peste 80 de ani. Wow, ce să zic! Ačiū gerbiamas pirmininkė. Următorul vorbitor. Iš tikrųjų, manau, kad klausimas svarbus, įdomus. Aș dori să mulțumesc pentru această prezentare care mi s-a părut foarte interesantă ne face să reflectăm la diverse aspecte. Ar trebui să ne gândim puțin uh, ca pe viitor soluțiile noastre uh, să fie concentrate tocmai pe asta, pe perspectivele viitoare. se pare că numărul agricultorilor uh, a scăzut cu 30%, printre care și numărul agricultorilor tineri. Ce se întâmplă însă cu suprafețele cultivate? Au sporit sau din contră? Apoi, în ceea ce privește reducerea numărului de agricultori, Oare asta înseamnă că sprijinul nostru ar putea merge spre extinderea fermelor? Aș vrea să văd care este opinia dumneavoastră legată de acest subiect. Apoi, un alt uh, aspect important pentru țara mea este următorul. Uh, tinerilor agricultori li se pare uh, dificil să achiziționeze teren sau să dețină teren. Cred că este așadar foarte important să verificăm dacă toate aspectele sunt în conformitate cu legea. De exemplu, un tânăr agricultor poate semna un contract pentru un teren, însă în uh, realitate uh, deja terenul este uh, lucrat. Mulțumesc! audytorowi Januszowi Wojciechowskiemu za, za ten materiał, który nam przedstawia. Mulțumesc, aș dori și eu să le mulțumesc experților. Aș vrea să, și împreună cu domnul Wojciechowski, pentru raportul prezentat, mi-am notat câteva date furnizate în legătură cu ultimii 10 ani și constatăm că există o tendință negativă. Dacă ne uităm peste situația din fiecare stat membru, bănuim că fiecare stat membru are prevăzută o formă de sprijin pentru tinerii agricultori până la vârsta de 44 de ani. Sigur că situațiile diferă, însă în anumite state membre cele mai noi, de exemplu, reîmprospătarea generațională merge mai bine decât în cele vechi. V-aș întreba așadar, după părerea dumneavoastră, pentru a se evalua eficiența cheltuierilor din acest sector, care ar trebui să fie indicatorii pe care ar trebui să-i stabilim pentru o uh, analiză corectă a eficienței cheltuielilor. Aș dori să mulțumesc pentru acest raport, care mi se pare foarte important. Cifrele vorbesc de la sine. Mai întâi, haideți să vedem de ce tinerii fermieri uh, se hotărăsc să rămână acasă și să preia fermă. Răspunsul este unic. Dacă pot uh, să supraviețuiască și dacă pot câștiga suficient uh, suficienți bani pentru uh, a asigura un trai decent familiilor lor. La 65 de ani nu poți uh, hotărâ să-ți uh, schimbi profesia, însă tinerii pot să o facă și o vor face, se vor îndrepta spre agricultură dacă acest domeniu devine suficient de atractiv. În ceea ce privește succesul PAC, acesta uh, nu va fi uh, marcat de numărul de fermieri 12 milioane, 11 milioane și așa mai departe, ci de calitatea vieții acestor fermieri și de calitatea alimentelor pe care ei le uh, produc. La 10 hectare, 15 hectare în Europa uh, nu se pot câștiga suficienți bani pentru a trăi. Numărul uh, fermierilor este mai mic, poate asta nu este neapărat o problemă, uh, dar uh, trebuie să ne gândim că ar trebui să-i putem pregăti pentru a câștiga mai mulți bani. În Slovenia sunt foarte mândru că avem zone ecologice. 3400 de fermieri în Slovenia s-au hotărât să rămână la ferme. Este vorba de 3400 de tineri fermieri. Astăzi nu putem măsura toate rezultatele, însă le putem uh, măsura pe viitor. Iar pentru mine, pentru a conchide, trebuie să mai menționez două aspecte. Tinerii fermieri trebuie să fie susținuți pentru a ajunge să aibă uh, ferme mai mari, iar apoi, în al doilea rând, uh, să nu uităm situația socială a părinților. Dacă acest, aceștia nu au o situație financiară bună, tinerii nu vor prelua afacerea ferma familiei. Prin urmare, trebuie să ne gândim uh, să facem cumva să asigurăm uh, o stare socială bună și părinților pe viitor. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc pentru acest uh, raport. Nu cred că ar trebui să vorbim doar despre tinerii, vorbitori, tinerii fermieri, ci ar trebui să ne gândim la noi agricultori pentru că noi, agricultori, întotdeauna reprezintă un câștig pentru agricultură. Acest lucru trebuie să fie foarte clar. Tineri fermieri sau noi fermieri nu prea o fermă doar pentru că vor obține o primă mai mare la hectar. Firește, aceste lucruri sunt importante, însă mai mult de atât ar trebui să uh, încercăm să le asigurăm uh, o securitate uh, a venitului pe termen lung. Pentru tinerii fermieri și pentru noi fermieri este important mai întâi să aibă acces la terenuri. În anumite regiuni ale Uniunii uh, Europene, uh, terenurile se cumpără sau se arendează la prețuri uh, colosale. Apoi, accesul la capital este foarte important. Nu orice bancă este gata să dea credit tinerilor fermieri. E clar că acest domeniu are un risc sporit. Apoi, în al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că noi sau tinerii fermieri rămân fermieri. Cu alte cuvinte, trebuie să ne asigurăm că le putem garanta uh, condiții de trai decente în zonele rurale. La ce bun să atragi tineri fermieri în sate uh, pline de bătrâni? Ar trebui, deci, să investim în zonele rurale, uh, în ansamblul lor. Nu cred că mai mulți bani în pilonul întâi vor fi suficienți pentru a rezolva toate problemele, pentru că acestea sunt mai complexe de atât. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să mă refer la trei aspecte. Cred că uh, raportul uh, care ne-a fost prezentat este foarte important. Ni se confirmă ceea ce vedem uh, cu ochii noștri în jur. Oricine are contact uh, cu mediul rural își dă seama că nu sunt suficienți uh, tineri uh, instalați sau care să se instaleze în aceste zone. Apoi, o altă problemă aici este că uh, sprijinul uh, pentru tineri uh, nu integrează nevoile lor reale. Practic se încearcă promovarea marilor investiții. Cu cât se investește mai mult, cu atât mai bine. Ori această cerință uh, Uh, că trebuie să existe un plan economic în spatele fiecarei uh, ferme, înseamnă că se investesc întotdeauna prea mulți uh, bani și că, firește, proiectul poate eșua. Acesta este un aspect. Cel de-al doilea pe care vreau să-l menționez este că PAC-ul nu reprezintă un stimulent, din contră. Vorbim despre o dereglementare a producției și a piețelor. Asta înseamnă că uh, prețurile uh, scad. Și fermierii nu pot să-și asigure astfel un standard decent de viață. Dacă uh, e uh, vorba de uh, terenuri agricole și acest aspect trebuie uh, luat în calcul. E important de, de asemenea să oferim um, îngrijiri medicale, uh, școli, uh, servicii publice în zona uh, rurală, de asemenea servicii de informare, de consultanță pentru fermieri. Toate aceste elemente sunt fundamentale. Mi-aș dori așadar să subliniez această nevoie de a elimina ideea că putem spune fermierilor la sfârșitul acest exercițiu veți avea un uh, anume venit, pentru că toate acestea nu se bazează pe uh, experiența reală. Domnul Genovski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc invitațiilor noștri. Indicatorii cu privire la reînnoirea generațională arată foarte rău. Noi am încercat să obținem date cu privire la flexibilitatea aplicării politicii agricole comune, în special pentru programele pentru tineri. Am dorit să știm dacă s-a putut constata o legătură între aplicarea PAC în fiecare stat membru Aplicarea așadar a măsurilor destinate tinerilor și indicatorii de care vorbeam. Spuneam că există numeroase diferențe culturale, de dimensiunea teritoriului și așa mai departe. Așa încât va trebui să avem în vedere ce facem în viitorii ani pentru tineri la nivelul politicii agricole comune. Mulțumesc! i krajów, bo dla przykładu w Polsce są wybrane dwa regiony. Nu, președinte. În ceea ce privește problema a regiunilor și diferențele dintre acestea, am putea vorbi de acele regiuni unde sectorul agricol este mai puternic Dacă luăm acel prag de vârstă de 35 de ani, avem uh, exploatații de mari dimensiuni în Polonia, în Cehia. unde caracteristicile sunt foarte diferite. Și am să-i dau acum cuvântul reprezentantului DG Agri. Fovi Sopot. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc pentru acest raport și pentru oportunitatea de a schimba opinii legate de acest uh, raport. Comisia ia în calcul acest raport și împărtășește în general opinia Curții de Conturi că sprijinul uh, eficace pentru tinerii fermieri este vital dacă e ca acest sector să devină competitiv și să rămână durabil de-a lungul uh, generațiilor și pe termen lung. Exact din acest uh, motiv, uh, ultima reformă a PAC uh, a dat foarte multă atenție acestui subiect, sporind domeniul de aplicare al ajutorului pentru tineri. Practic, s-a pus la punct o nouă schemă de finanțare pentru tineri fermieri prin primul pilon. De asemenea, aceștia sunt susținuți și prin plățile directe. noi uh, trebuie spus, uh, nu ne gândim ce se întâmplă cu cadrul uh, acesta de politică după 2020, însă Comisia poate să ia poziție în legătură cu anumite chestiuni aduse în discuție de către curte. Mai întâi, am dorit să subliniez în ceea ce privește uh, uh, area de cuprindere a acestui uh, raport. Uh, ei bine, uh, tinerii uh, primesc uh, sprijin suplimentar prin aceste scheme de ajutor, dar pe lângă cei care tocmai își înființează o fermă, mai primesc sprijin și cei care au deja ferma și o dețin deja de mai puțin de 5 ani. Deci susține fermierii și după ce și-au uh, înființat uh, o fermă, pentru că perioada imediat următoare înființării unei ferme este adesea o perioadă uh, critică. Trebuie să insist în ceea ce privește sprijinul pentru tineri fermiere. Bine, acesta nu este oferit doar prin schema de sprijin pentru tinerii fermieri, ci această schemă vine în completarea schemei de uh, bază. S-a mai vorbit și despre uh, anumite plăți directe și scheme specifice acestor plăți. Vorbim aici despre o perioadă 2015-2020, uh, iar în cadrul acestei perioade uh, tinerii fermieri uh, primesc în plăți indirecte aproximativ 15 miliarde de euro, din care 2,6 miliarde de euro uh, au fost uh, subiectul analizei uh, curții de conturi. Prin acest raport, uh, Curtea de Conturi se axează pe aceste instrumente specifice de uh, uh, sprijin pentru fermierii care doresc să își înființeze o fermă. Dar prin primul pilon, uh, tinerii fermieri pot uh, să beneficieze și de alte uh, scheme de sprijin. Au acces la informații, consultanțe legate de gestionarea ferme și așa mai departe. Deci tinerii pot să beneficieze de măsuri în baza pilonului 2, dar și de sprijin direct pentru a-și putea înființa o fermă. În total, uh, se estimează că aproximativ 6,7 miliarde de euro, bani din cheltuieli publice, uh, sunt uh, programați în această perioadă de programare pentru a facilita intrarea tinerilor fermieri în acest domeniu al agriculturii. Această măsură oferă și validitate economică prin diverse mijloace. Mai întâi, Uh, ne gândim la anumite condiții specifice. Sprijinul poate fi alocat uh, în baza unor criterii legate de anumite abilități și uh, Uh, anumite uh, uh, criterii. De asemenea, ne interesează și o dimensiune minimă a fermelor pentru acordarea acestui sprijin. Însă, mergând dincolo de aceste aspecte, statele membre trebuie să se asigure de aplicarea obligatorie a criteriilor de selecție care trebuie definite de statele membre în contextul acestei gestionări partajate conform pilonului 2. Un alt aspect pe care aș dori să-l menționez uh, vizează coordonarea. Aici, uh, Curtea a adus niște critici în raportul său cu privire la lipsa de coordonare între primul pilon și cel de-al doilea. Trebuie subliniat și aici că, după părerea noastră, există o complementaritate uh, gândită de la bun început între aceste două componente, astfel încât se slujesc uh, diverse obiective. Prin primul pilon, uh, practic oferim sprijin suplimentar pentru o anumită perioadă de maxim 5 ani, după cum spuneam, ori acest sprijin este complementar tipului de sprijin care se regăsește în pilonul întâi, care este una dintre posibilitățile oferite tinerilor pentru a-și înființa o fermă. Dincolo de asta, în ce privește complementaritatea, multe lucruri sunt lăsate la latina statelor membre. Ele trebuie să organizeze coordonarea între ceea ce s-a făcut în cadrul primului pilon și în cadrul celui de-al doilea. În cele din urmă aș dori să reamintesc uh, faptul că Comisia uh, își dorește foarte mult să îmbunătățească cadrul de performanță și să păstreze standardele în ceea ce privește evaluările uh, făcute la nivelul Uniunii Europene. În acest context, aș dori să menționez câteva aspecte pentru a vă informa uh, în legătură cu această uh, inițiativă de uh, reînnoire generațională, care va fi evaluată în curând de către Comisie. Este un proces uh, care va fi lansat la sfârșitul anului 2017, uh, ori aici vom analiza tot pachetul de măsuri care este disponibil pentru uh, tineri fermieri, măsurile din primul pilon și cele din uh, al doilea pilon, însă uh, Um, ne luând în seamă sprijinul uh, care uh, există în momentul uh, de față. Deci vrem să vedem care este impactul real al sprijinului global oferit prin PAC pentru a încuraja tinerii fermieri să se integreze în acest sector. Mulțumesc foarte mult! Și dopate hectarove. Mulțumesc foarte mult! Dacă mai sunt întrebări... Subvențiile la hectar pentru noile ferme ale tinerilor agricultori. S-a vorbit despre capitalul pus la dispoziția acestora. A mai fost o întrebare cu privire la posibilitatea ca tinerii să rămână activi în sectorul agricol. S-a vorbit de asemenea de identificarea Uh, persoanelor care ar fi dispuse să continue activitatea, de exemplu soții, soțiile care să-și continue activitatea, să continue activitatea agricultorilor. Și acum câteva întrebări pentru, câteva minute pentru întrebările, pentru a răspunde la întrebările adresate. Am să mă exprim în limba mea maternă. Vă mulțumesc, domnule președinte, spre domnul Wojciechowski. Le mulțumesc tuturor pentru întrebările și reflexiile împărtășite. Mă bucur foarte tare că raportul pe care l-am redactat la Curtea de Conturi, la Curtea de Conturi a dat naștere la o discuție atât de activă, atât de vie. Și sunt convinsă că sunt convins că vom continua discuțiile pe marginea acestui aspect al politicii agricole comune și pe viitor. am putea deja să facem un prim uh, bilanț al acestui raport cu privire la tineri. Intervenții fără microfon din sală. Cabina engleză nu lucra. okay. Vorbitorul, doriți să reiau în engleză cele pe care le-am spus până acum? Continue, Polish. The, I'd like to, to... Dacă nu, atunci pot continua în polonă. Și am să reiau doar concluzia pe care o trăgeam în legătură cu tinerii agricultori. Văzuți, priviți într-o perspectivă globală a politicii agricole comune. Dezbaterea privitoare la viitorul politicii agricole comune n-ar trebui să se limiteze la o planificare pe, știu eu, șapte ani, ci ar trebui să aibă în vedere perspectiva pentru politica agricolă comună pe 30 de ani. Va trebui să vedem cum ar arăta politica aceasta în 2050. Asistăm la o scădere masivă a populației agricultorilor. Și trebuie să vedem care sunt motivele pentru asta. Dacă sunt probleme la nivel tehnic, dacă n-ar trebui să facem un efort în ceea ce privește proiecțiile pentru viitorul PAC pentru 2025, Nu cred că ne putem permite o scădere în continuare a numărului agricultorilor și ar trebui să facem măcar să se limiteze la atât scăderea, nu cumva să progreseze. Aici intervin uh, probleme uh, care sunt rezultatul mai multor politici europene, nu doar, al, nu doar rezultatul politicii agricole comune. Apoi, ar trebui să semnalăm faptul că această politică nu funcționează foarte bine în ce îi privește pe tineri. Asistăm la îmbătrânirea populației în Uniunea Europeană în general, este un fenomen dramatic și deci trebuie făcute intervenții ample și foarte bine țintite ca să eficientizăm această politică. Am să le răspund domnilor Han și Aguilera acum care au vorbit despre anumite regiuni punctuale din Uniunea Europeană, din Spania, în special. Dar întrebarea este următoarea. Trebuie să gândim în, în termen de regiuni ale Uniunii Europene sau avându-i în primul rând agricultori în minte? Eu cred că trebuie să avem în vedere logica intervenției Sistemul de ajutoare, primul pilon. Trebuie să avem în vedere întreaga Uniune Europeană, trebuie să avem în vedere indicatorii stabiliți, măsura în care au contribuit sau nu ajutoarele acordate la corectarea acestei tendințe de tendințe negative în ce privește reînnoirea generațională. Pentru că trăim într-adevăr într-o societate în îmbătrânire. Apoi, doamna Cușnic vorbea despre uh, date pentru fiecare tip de cheltuială în parte, cu date specifice, cu obiective planificabile, într-un calendar clar, cu cifre cât se poate de clare. I tu jest naprawdę potrzebna głęboka dyskusja na... Niciunul dintre indicatori însă nu arată clar cât de necesar este un ajutor. Deci nu ne putem baza în mod fiabil pe el pentru a acorda ajutoarele. Și apoi, în ce privește schimbarea generațională, de exemplu, în Polonia se dau uh, ajutoare pentru uh, agricultorii care au cel puțin 500 de hectare, 513. Cei care primesc astfel de ajutoare de undeva în jurul cifrei de 3.000 de euro aplică reguli care în alte părți se aplică cu totul pe dos. Avem așadar o țesătură socială în domeniul agriculturii care se destramă. Vorbeam mai devreme de logica pe care ar trebui să se bazeze corectarea eventualelor uh, tendințe cu structuri uh, clare, cu uh, sisteme de asigurări, cu norme de prevenire și așa mai departe. Mi-am notat o serie de întrebări în acest sens Cred că pentru agricultorii mai în vârstă, de exemplu cei din Austria sau din Germania, există sisteme de ajutoare care duc la îmbunătățirea situației și care uh, stimulează și intervenția tinerilor, intrarea tinerilor în sectorul agricol, dar nu numai a tinerilor și altora. Trebuie să găsim sisteme de corecție a tendințelor actuale și unul dintre vorbitori vorbea despre flexibilitate. E greu de aplicat aceeași, același medicament, de, de prescris același medicament pentru toate bolile posibile. Situația din statele membre diferă foarte mult. Procentul de vârstnici în uh, Germania este mm, acela care este, dar în Portugalia ajunge de peste 50%. Deci situațiile diferă foarte mult și soluțiile care se identifică trebuie să difere și ele. S-a vorbit de dificultatea de a avea acces la achiziția de terenuri sau la uh, arendarea de terenuri agricole pentru tineri. Printre principalele probleme pe care le semnalează tinerii se află tocmai problema aceasta a terenurilor. 60% din tineri, potrivit studiului pe care l-am efectuat noi, ne-au spus că problema lor principală o reprezintă tocmai asta, pământul. După asta vine accesul la creditare, dar accesul la teren este principala problemă cu care se confruntă tinerii. Și acum, făcând trimitere la datele de care dispunem în, la nivelul curții de conturi, avem date cu privire la o serie întreagă de state membre care ne arată că în anumite state membre există sisteme care limitează obstacolele cu care se confruntă tinerii. De exemplu, numai cel care cultivă în mod direct pământul poate să-l și cumpere. Iată un obstacol un obstacol pe care noi nu-l considerăm corect și care ar trebui modificat pentru a face să funcționeze bine noul sector agricol pe care îl dorim pentru viitor. Am auzit și ce spunea reprezentantul comisiei, de-al noi am colaborat strâns cu comisia pentru a pune pe picioare acest sistem de ajutoare? Czterech la to tylko 20%. Ați putut vedea graficul care conținea procentele privitoare la angajarea în agricultură până la 50%, până la 20% în alte cazuri în anumite state membre. Și acum, domnul, doamna Hoibuș.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 Domnul președinte întreba dacă plățile limitează transferul terenurilor. Nu dispunem de date concrete pentru a vă da un răspuns în sens afirmativ sau negativ la această întrebare. Nu vrem să spunem dacă, nu vrem să să vorbim despre îmbunătățirile care ar trebui aduse primului sau celui de-al doilea pilon. Însă vorbim de un număr limitat de agricultori, 7% pentru pilonul 2, iar în cazul primului pilon, E greu să stabilim legătura directă cu deficiențele identificate. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și este foarte bine că s-a creat acest precedent prin dezbaterea purtată în această sală. Curtea de conturi a făcut o prezentare cu un caracter eminamente general. N-am venit în fața Comisiei pentru Buget, ci am venit în fața Comisiei pentru Agricultură. De aceea ne-am ocupat de un raport specific pentru această comisie care are drept obiect de studiu tocmai această chestiune. Am avut onoarea de a face o prezentare cu privire la sau voi avea ocazia de a face, se corectează vorbitorul, o prezentare cu privire la pescuit în fața Comisiei Pesc pentru Pescuit. Sper ca datele pe care vi le-am pus la dispoziție și raportul meu să vă fie de folos pentru viitoarele dezbateri privitoare la politica agricolă comună. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați făcut această prezentare și pentru că ne-ați ascultat întrebările. Într-adevăr, este important ca comisiile de specialitate să comunice cu Curtea de Conturi, pentru că în felul acesta avem și noi de câștigat și poate și dumneavoastră puteți avea de câștigat de pe urma viziunii noastre mai aprofundate. Sperăm, sper ca agricultorii să se poată bucura de toate aceste forme de sprijin. Sigur însă că va trebui să discutăm pe fond despre subiectul acesta pentru a putea să progresăm pe viitor. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Suntem deja într-o mică întârziere. Și mulțumindu-i domnului Wojciechowski, trecem la următoarea uh, prezentare a doamnei Angelique E, care ne va vorbi despre raportul său cu privire la definiția, prezentarea și etichetarea băuturilor uh, spiritoase, respectiv a băuturilor, respectiv uh, și altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice pentru băuturile spiritoase. Vă dau cuvântul. Merci, monsieur le pre... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Textul avizului se referă la proiectul de raport al doamnei Pilar Ayuso de la Envi. Pilar Ayuso de la Envi. O să-i las pe colegi să iese, poate facem o, să iasă, poate facem o pauză de câteva minute, spune doamna de la E. Mulțumesc. Este vorba despre definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spiritoase și vă scutesc de restul titlului care este foarte lung. Vă amintesc că sistemul de protecție a indicațiilor geografice este o miză majoră una dintre cele mai mari ale politicii noastre comerciale europene. Este o metodă prin care Uniunea poate să obțină nu doar protecția mărcilor sale de calitate pe piațele, pe piațele externe, dar și de a stimula țările terțe să instaleze asemenea sisteme echivalente de calitate. Sectorul băuturilor spiritoase este un uh, sector istoric cheie Uh, al exporturilor europene reprezintă uh, vreo 10 miliarde de euro, aceasta este valoarea exporturilor și uh, un milion de oameni lucrează în acest sector. Așadar, este, repet, un sector cheie în uh, piețele noastre. Vă amintesc că aceste produse reprezintă nu doar niște produse de consum, reprezintă identitatea culturală, reprezintă know-how și toate acestea sunt exportate în lumea întreagă. Trebuie să uh, lucrăm pe marginea modificărilor produse, propuse de comisie uh, pe baza regulamentului din uh, 2008 care a fost uh, emisă în urma tratatului de la Lisabona. Comisia dorește o modernizare a regulamentului. În mare parte a acționat bine, însă își acordă noi prerogative prin actele de punere în aplicare. Aduce modificări substanțiale regulamentului și câteva sunt îndoielnice. Am identificat vreo șapte, o să vă dau doar două exemple care mie mi se par grăitoare. Comisia a suprimat anexa 3, o listă a indicațiilor geografice și a înlocuit-o cu un registru. O singură problemă aici, uh, în ceea ce privește acest registru, Comisia nu este deloc clară și își acordă în același timp puterea de a modifica acest registru prin acte de punere în aplicare. Așadar, primul punct de întrebare. Semn de întrebare. Al doilea exemplu. În ceea ce privește interzicerea traducerii indicațiilor geografice în, în, în limbile care au alfabete diferite, în speță țările asiatice, Comisia nu autorizează traducerea acestor indicații decât prin acte delegate. În vreme ce textul anterior prevedea o autorizare sistematică. Vă mărturisesc că nu înțeleg logica din spatele acestor modificări. Dacă s-a dorit simplificare, nu sunt foarte sigură că s-a ales metoda cea mai bună. Vă amintesc că simplificarea ă, textelor uneori duce la complicări suplimentare atunci când aceleași texte ă, sunt aplicate și acceptate de către sectoarele economice. De altfel, cred că propunerea Comisiei ar trebui să se limiteze la modernizarea textului regulamentului din 2008, să se limiteze cât se poate de mult modificările și să se aducă noi prevederi cu condiția ca acestea să îmbunătățească, să consolideze protecția geografică. Această logică mă face să vă propun acest proiect de aviz în forma pe care o vedeți. Subliniez că acest subiect este unul destul de tehnic și nu este normal ca noi, Comisia Agri, să fim competenți doar pentru aviz. Și țin să subliniez asta aici. De asemenea, doresc să le amintesc colegilor că este vorba despre un regulament despre etichetare și despre un regulament tehnic și nu despre un regulament în ceea ce privește sănătatea și protecția consumatorilor, uh, Mm, sau la pericolele consumului excesiv de alcool. Așa că eu vă rog ca în amendamentele dumneavoastră să rămâneți cât se poate de aproape de uh, câmpul de uh, acoperire al textului, de domeniul de acoperire al textului. Vă rămân la dispoziție pentru orice întrebare o considerați oportună. Vă amintesc că data limită pentru depunerea amendamentelor este 14 iulie, adică vinerea viitoare. Sper că am fost destul de concisă și de precisă și vă mulțumesc pentru atenție. Pan poseł Tarabella, ședul reporter. Domnul Tarabella. Zidon. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna de la EA a vorbit despre importanța acestui sector, sector la nivel european. 8% din totalul exporturilor agroalimentare sunt reprezentate tocmai de acest sector. Asta este o cifră pe care o adaug eu. Regulamentul 110 uh, din 2008 instituia un cadru general și acum se dorește o modernizare globală a acestei legislații. Mă bucur că articolul 43 alineatul 2 al tratatului a fost introdus ca temei juridic pentru că se oferă astfel o, o rădăcină agricolă a acestui, uh, um, acestui regulament uh, și există foarte multe um, uzuri, foarte multe debușe în domeniul agricol, uh, în acest sector. În general, sunt destul de mulțumit de avizul doamnei de la E și răspund pozitiv la invitația sa de a nu modifica foarte mult uh, textul, pentru că oricum merge pe calea cea bună. Uh, sunt câteva puncte importante, voi trimite trei amendamente. Acestea vor merge în sensul corectării definițiilor de la articolul 2. De asemenea, la articolul 8 se, trebuie să poată fi traduse în mod sistematic denumirile, adică indicațiile în limba țintă. E o chestiune de bun simț. Mă preocupă de asemenea articolul 12, care se referă la regulile de origine și mai ales la amestecuri, la locul de origine. Nu se face referire la ultimul loc de procesare al produsului. Ă, dacă mai bine de 85% din produsul respectiv, din amestecul respectiv, este din țara respectivă, atunci acesta este declarat ca fiind din uh, țara respectivă. Aceasta este indicația geografică. Deci, mă preocupă definiția amestecului. Mi se pare mai clară cea a comisiei, de fapt, decât cea din aviz. În al treilea rând, mi se pare important să înlocuim termenul protecție prin înregistrare a indicației geografice. Uh, termenul protecție uh, impus de comisie este problematic, este destul de neclar și ridică semne de întrebare. Uh, cred că vom lucra cu succes, așa cum am făcut-o și în trecut. Vom obține un text ambițios, clar și de foarte bună calitate. Vă mulțumesc! mieli dwie minuty, a pozostali później... Câte două minute pentru fiecare raportor din umbră. Și apoi câte un minut. Viitor, următorul vorbitor, două minute. Very much, uh, hope. Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult. Sperăm să lăsăm tema asta pe mâine, pentru că mâine avem planuri să uh, ne întâlnim cu reprezentanții industriei. Ce mi-a tras mie atenția? Nimeni nu ne poate contrazice atunci când spunem că reglementarea uh, drogurilor uh, este preferabilă haosului. Oricum aflăm mai multe mâine. Da, reglementarea este o idee bună, dacă nu ar fi, nu am stat toți aici să discutăm chestia asta. Tanzulo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Din intervențiile anterioare se vede deja că sectorul acesta e foarte important și pentru economie, și pentru locurile de muncă, și pentru export. Uh, uh, un procent foarte mare din exportul de produse alimentare este vizat de această discuție, de acest sector. De aceea, protecția indicațiilor geografice este un. Uh, regulamentul respectiv trebuie să fie luat drept un punct de pornire pentru dezbaterile următoare, deși modificările nu trebuie să-i se aducă, nu trebuie, modificări foarte mari n-ar trebui să li se aducă. Dacă însă nu se va face o coordonare între diferitele niveluri instituționale, locale, s-ar putea crea situații dezagreabile. Mai, mai ales în ceea ce privește producțiile tradiționale, locale. Fac trimitere la ce s-a întâmplat în regiunea din care provin eu, în cazul vinului, dintr-un teritoriu întreg a fost uh, eliminat practic un vin istoric, Tokai, pentru că era omonim cu un produs diferit care însă este protejat în Ungaria. Deci trebuie să fim extrem de atenți și la cum se aplică aceste reguli. Pentru că altminteri uh, medicamentul este mai rău decât boala. Trebuie ținut în același timp seama și de cerințele și nevoile producătorilor și de uh, necesitatea de a îi proteja pe consumatori. Trebuie menținut un nivel foarte ridicat al calității. Fac trimitere la articolul 3, în care se reiterează că alcoolul folosit la pregătirea, la prepararea acestor băuturi trebuie să fie exclusiv de origine agricolă. Este un lucru fundamental pentru calitate. Și în ce privește protejarea informațiilor, eu aș dori ca pe etichetă să se menționeze componentele principale care intră în alcătuirea băuturii respective. Mulțumesc. Domnul Halans. Muchas gracias. Eh, la, para la señora para, y para mí, eh, nuestros dos países este Mulțumesc foarte mult. Pentru mine și pentru doamna Elae este o chestiune foarte importantă, o temă foarte importantă aceasta a băuturilor spiritoase. Aș dori să mă refer la îndulcirea acestora. Limita maximă pe care ați propus-o dumneavoastră se va aplica fiecare categorie. Ei bine, la partea a doua, în amendament, dumneavoastră ați spus că toate produsele trebuie să aibă o limită de 20 de grame pe litru. Aici apare problema, pentru că nu se defalchează pe categorii, deci trebuie să ținem cont de acest lucru la amendamente. Aș dori să mai spun că fiecare produs are propriile sale trăsături specifice, așadar fiecare trebuie să fie supus legislației naționale, lucru pe care trebuie să respectăm. Înțelegeți că și în țara dumneavoastră coniacul sau um, um, alte, alte tipuri de băuturi specifice pentru anumite țări sau șampania, uh, fiecare are um, regulile sale care, cărora trebuie să li se supună. Deci cred că prevederile referitoare la îndulgi, îndulcire trebuie să uh, se supună legilor naționale. Oaduit. Ja, die europäischen Spirituosen haben in der Welt einen guten Ruf. Und da, uh, băuturile spiritoase din Europa au o reputație foarte bună. Există 16.000 de mici distilerii în Germania în prezent și cred că este foarte important să fim atenți la metodele de producție. Dar pentru asta avem nevoie de un sistem care funcționează bine, trebuie să protejăm denumirile geografice și, după părerea noastră, acest sistem în două etape este unul îndoielnic, îl privim cu un ochi critic noi din Germania. De asemenea, pentru noi este foarte importantă problema conținutului de zahăr. Cred că distileriile ar trebui să își poată eticheta produsele ca fiind fără zahăr, dacă ele aleg să nu adauge zahăr și voi depune amendamente în acest sens. Acest text este extrem de important. Ne dăm seama că prin diferite derive, nu atât de mult în Europa cât și în restul lumii, vedem cum produsele noastre sunt atacate. Propunerile doamnei de la E aduc o claritate și precizie mai mare și acest lucru mi se pare foarte important pentru că urmează să purtăm bătălii uh, cu țări cu care avem deja acorduri de a proteja sistemele de indicație geografică pe care le avem deja. Pan posel Agnew. Domnul Agnew. Chairman, I admit I haven't looked closely. Recunosc că nu m-am uitat îndeaproape la aviz, dar mi-a atras atenția titlul și ce a spus domnul Tarabella. El a vorbit despre scotch, despre whisky-ul scoțian. Există o țară în uh, nordul Marii Britanii care se numește uh, Scoția. Uh, și lor nu le place această denumire de scotch. Ar prefera să îi se, să îi se spună whisky scoțian și nu scotch. De asemenea, se folosește și Highland Whisky sau Highland Malt. Doresc să îl asigur, să o asigur pe doamna raportoare că toate aceste denumiri au fost analizare, așadar uh, sper că uh, nu, o să ne o trageți nouă de la nordul graniței. Andrew. Oui, merci, monsieur le président. Je vais Următorul Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să cer scuze de doamnei de la ei că n-am fost aici la prezentarea dânsei, însă aș dori să o felicit pentru calitatea muncii sale. Și asta cu sinceritate, pentru că mi se pare că actualizarea acestui regulament uh, era o acțiune necesară pentru a putea proteja mai bine indicațiile uh, geografice, pentru a le putea consolida pe uh, piață din perspectiva competitivității. Aș dori să vă atrag atenția la patru aspecte pentru a completa ceea ce s-a spus până acum. Mai întâi, în manieră generală, aș vrea să spun că reglementarea face distinție între diverse tipuri de băuturi spirituale serioase și uh, se spune clar că anumite uh, produse nu pot fi indulcite câtă vreme cele care ne parvin din uh, state terțe pot să fie indulcite. Ori asta mie mi se pare că favorizează concurența neloială. Este cazul Romului, să spunem. Apoi, în ceea ce privește uh, denumirea geografică de Chiș, mie mi se pare important uh, uh, să spunem clar că acest produs derivă din vin și se produce deja de foarte multă vreme. Apoi, uh, cred că mai trebuie extinse derogările în ceea ce privește aromatizarea pentru metodele de producție tradiționale. Și apoi, în ceea ce privește coniacul, cum s-a semnalat deja, uh, trebuie să analizăm uh, riscul pe care îl suportă acum unul dintre marii producători de coniac. Și asta pentru că anumite uh, reglementări nu se uh, aplică tuturor uh, viilor, mai ales unora care deja permit producerea acestor băuturi binecunoscute. Una minută, pan poseł În continuare, vă rog să, domnul, doamna Delez, câte un minut. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei de la E pentru uh, această contribuție importantă. Uh, se face trimitere la actele delegate și eu cred că n-ar trebui să acceptăm definiția comisiei de la categoriile de spiritoase, Uh, pentru că toate aceste uh, chestiuni n-ar trebui schimbate prin actele delegate. Apoi, în ceea ce privește noile categorii, trebuie să fim foarte atenți uh, la delegarea de competențe către Comisie aici. Următor. Mulțumesc, domnule Aguilera, un minut. Bueno, gracias, presidente. Quiero agradecer a la ponente su informe. Aș dori să mulțumesc, doamne raportor, pentru acest raport și aș dori să subliniez că justificarea doamnei de la E spune că uh, raportorul reamintește, reamintește membrilor comisiei că vorbim până la urmă de susținerea acestor uh, băuturi, uh, nu despre un regulament care vizează protecția consumatorilor uh, sau protecția pieței, pentru că uneori avem tendința de a amesteca aceste lucruri. Apoi aș dori să, ca doamna raportor să ne spună câte ceva în legătură cu următoarele aspecte. Printr-un amendament, ne permiteți să spunem că în uh, orice uh, situație uh, trebuie să eliminăm adăugarea, să eliminăm referința la zahăr. Vreau să mă refer la sherry aici, pentru că din acest uh, amendament ar trebui să lipsească uh, un uh, brand foarte cunoscut din țara mea. Eu cred că veniți cu un amendament care limitează totul la 20 de grame pe, litri, pe litru și astfel mergeți mai departe decât ceea ce am convenit inițial. Nu înțeleg uh, așadar această limită câtă vreme există și alte practici. Sper însă ca o parte dintre aceste probleme uh, să poată fi rezolvate prin amendamente. Însă mai ales acest amendament îmi uh, cauzează mie probleme pentru că sunt anumite băuturi care astfel ar rămâne pe din afară. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Dole pentru raportul său Acesta este un dosar important pentru că protejarea indicațiilor geografice reprezintă o chestiune fundamentală în politica comercială a Uniunii Europene. Pornim de la regulamentul 110 din 2008. În propunerea sa, Comisia sugerează o modernizare amplă, însă prin intermediul actelor de punere în aplicare se aduc astfel de modificări importante. Cred că ar trebui însă ca Comisia să își limiteze modificările aduse textului din 2008 în vigoare. Voi face eu însumi niște modificări în acest sens, niște propuneri de amendament. președintele fără microfon. Przedstawiciel Comisiei, bardzo proszę. Comisia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută această discuție uh, legată de adoptarea propunerii Comisiei uh, uh, în decembrie 2016 și asta mai ales pentru că e pentru prima dată când există un temei juridic agricol în regulamentul cu privire la băuturi spiritoase. E clar că aceste băuturi reprezintă o valoare adăugată a sectorului nostru agricol. Regulamentul actual 110 a funcționat bine și a oferit locuri de muncă și creșterea acestui uh, sector, însă uh, trebuie aliniat uh, tratatului de la Lisabona. Și exact asta ne-am propus prin această propunere. Nu vrem să schimbăm regulile, ci dorim să îmbunătățim textul legislativ și să simplificăm procesul actual, care este foarte lung și birocratic în ceea ce privește denumirile geografice. De aceea, Comisia salută majoritatea amendamentelor propuse de doamna de la E, care până la urmă împărtășesc același obiectiv. Avem însă anumite îngrijorări legate de uh, schimbările propuse la uh, definiții uh, și mai ales în ceea ce privește amestecurile. Se propune schimbarea regulilor actuale pentru că acestea să devină mai restrictive, fără însă a se simplifica lucrurile pentru operatori. De asemenea, propunerea cu privire la derogarea legată de uh, anumite in, interdicții uh, pentru substanțele care ar putea să apară în băuturile uh, uh, spiritoase. Uh, ei bine, sunt probleme și aici. În ceea ce privește partea legată de denumirile geografice, din nou Comisia salută majoritatea amendamentelor care au fost propuse. Însă, în ceea ce privește termenul de șase uh, luni pentru examinare, acesta ni se pare destul de sensibil și uh, uh, trebuie um, analizat în continuare. Înainte să facem astfel de propunere, um, Comisia trebuie să mai analizeze situația. Regulamentul ar putea să definească um, perioada de examinare în Uh, raport uh, cu uh, actuala legislație. Încercăm, practic, să excludem erorile de aplicare pentru ca supravegherea să poată fi făcută într-o perioadă mai scurtă de timp. Apoi, în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor naționale, ei bine, nu avem o problemă aici. Important este să găsim un echilibru astfel încât noul uh, cadru să favorizeze sporirea acestui uh, uh, sector. Firește, suntem gata să mai discutăm și alte aspecte care ar putea rămâne neclare. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Doamna uh, raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Am luat note de toate comentariile făcute de către colegii aici prezenți și e clar că aceasta constituie o bază pentru discuția noastră de astăzi. Uh, sunt atentă la ceea ce ne-a spus colega noastră din Spania în legătură cu uh, adăugarea de zahăr. Ori aici obiectivul meu este să mă asigur că uh, toată lumea poate să fie recunoscută și să se și că toată lumea se poate regăsi în uh, noul text. E clar că în anumite state membre sectorul se confruntă cu dificultăți. Noi suntem aici pentru a le soluționa, nu pentru a le uh, face încă și mai uh, apăsătoare. S-au uh, făcut multe comentarii uh, pozitive și iau uh, notă de faptul că, um, dacă e să fim coerenți, trebuie să fim coerenți până la capăt. Termenul de șase luni uh, este unul uh, care vizează alte bunuri alimentare și nu înțeleg de ce băuturile spiritoase nu pot să facă um, obiectul aceleiași celerități din partea Comisiei Europene. E clar că mai putem discuta um, aspectele rămase neclare între noi și cabinetul meu rămâne la dispoziția dumneavoastră. Închei uh, spunând fiecare dintre dumneavoastră că uh, trebuie să fim uh, și atenți la faptul că noi trebuie să dăm doar un aviz, pentru că decizia se va lua în cadrul Comisiei Envi. Eu voi fi purtătoarea dumneavoastră de cuvânt în cadrul Comisiei uh, ENVI. Uh, prin urmare, aș dori să vă rog uh, să faceți în cadrul grupului dumneavoastră aceeași muncă pe care o fac și eu pentru a fi coerenți. Deci, câtă vreme dăm doar un aviz, poziția noastră nu este atât de um, hotărătoare cât cea a Comisiei ENVI. Dar oricum rămân la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Până pe 14 iulie puteți transmite amendamentele. Vă mulțumesc foarte mult și trecem mai departe la punctul următor de care ne va vorbi domnul Heusling. Este vorba de trilogul încununat de succes. Îl văd că este de față și domnul director Benito Sala. Ați primit uh, cu toții o notă nu s-au făcut obiecții. în Comisia pentru Agricultură și atunci când uh, Consiliul pentru Agricultură va da undă verde, vom putea vota. Probabil că acest lucru se va întâmpla după vacanța de vară. Este vorba despre etichetarea produselor ecologice. Domnul Hausling. Stimați uh, colegi, da, după 20 de luni de discuții intense și 18 dialoguri tripartite, am reușit să obținem un compromis solid între Comisie, Parlament și Consiliu. Este o activitate comună de care putem să fim mândri, nu pentru că este perfectă, ci uh, pentru că um, am reușit uh, să ne punem de acord asupra unor aspecte importante, celelalte rămânând să fie rezolvate prin acte delegate pe viitor. E clar uh, că sunt foarte multe interese diverse care trebuiau conciliate și um, din diverse motive nu am reușit să obținem chiar tot ce ne-am dorit, însă, până la urmă, asta înseamnă un uh, compromis. Aș dori mai întâi să mulțumesc tuturor pentru toată munca și sprijinul uh, acordat, de asemenea și pentru toată răbdarea de care ați dat dovadă, pentru că 20 de luni e până la urmă uh, o perioadă foarte lungă de timp. Patru președinții au încercat uh, să pună la un loc toate opiniile exprimate în cadrul Consiliului și doar președinția malteză a reușit să aibă succes. Pe toată, pe toată durata acestui proces, Comisia a avut o atitudine foarte constructivă, ne-a arătat sprijin și uh, dorința de compromis și aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru asta. De asemenea, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru sprijinul pe care mi l-au acordat, uh, căci uh, fără sprijinul lor nimic nu ar fi fost posibil. Până la urmă, noi, ca și uh, instituție, am obținut uh, succese în legătură cu multe dintre aspectele pe care doream să le promovăm. Deci aș dori să mulțumesc tuturor colegilor. Însă n-ar trebui să uităm uh, faptul că mare parte a muncii a fost făcută de secretariat și de personalul uh, nostru și asta în cadrul tuturor grupurilor politice. Toate grupurile politice au făcut o treabă foarte bună în ultimele 20 uh, de luni, deci aș dori să mulțumesc tuturor. Pe 17 iulie Consiliul va uh, uh, vota rezultatul uh, acestor negocieri. Apoi mai e și partea tehnică care trebuie rezolvată pe perioada președinției estone. Iar apoi Uh, Comisia va prezenta textul pentru, uh, adopție, uh, pentru adoptare în plenară spre sfârșitul anului sau la începutul anului viitor și dacă totul, intră, totul merge conform planului, regulamentul va intra în vigoare în 2020. În ceea ce privește conținutul, s-au spus deja foarte multe și cred că în acest moment putem spune doar că ne mulțumește rezultatul. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Linz cere să intervină, dacă am înțeles bine numele. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru cooperarea fructuoasă. Dânsul a menționat că, până la urmă, așa cum se întâmplă în politică mereu, a trebuit uh, să găsim un uh, compromis uh, care, pentru anumite partide, poate pare mai, mai puțin bun decât sperau. Voiam însă să evităm o limită pentru rezidurile de pesticide, Uh, am fi vrut poate să fim mai stricți în ceea ce privește reglementarea uh, importurilor sau uh, controlele armonizate, însă am obținut foarte multe deja și de aceea mă bucur că Copa Cogec și cei din sector uh, au uh, transmis uh, feedback pozitiv cu privire la acest rezultat. Ei au salutat opinia noastră comună ca și contribuție la stabilitate și posibilități de creștere în sector. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum domnul Andrew sau Andrew. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu Eh, aș dori să îl felicit pe raportor pentru rezultat. Aș dori să îi mulțumesc eh, pentru faptul că a obținut multe din eh, elementele care apăreau în foaia noastră de parcurs a Parlamentului. Procesul a fost lung și dificil, așa cum s-a spus. Datorită mm, muncii depuse și parteneriatului pe care l-am avut cu Comisia, Uh, și cu serviciile noastre, am ajuns la un rezultat uh, convenabil uh, care corespunde unui compromis aflat la înălțimea mizelor pe care ni le-am stabilit. Dumneavoastră, domnule președinte, ați participat la ultimele discuții din cazul, cadrul dialogului tripartit și v-ați dat seama ce complex a fost toată această chestiune. Apoi, trebuie spus că în ceea ce privește controlele, cu privire la statele terțe, s-a ajuns la un compromis uh, interesant uh, care să aducă evoluții pentru acest uh, sector. Același lucru a fost valabil și pentru praguri. Până la urmă, miza era evoluția cererii pentru produse ecologice. Prin urmare, deciziile pe care le-am luat se află la înălțimea angajamentului nostru. Posul Domnul Dorfman. Ähm, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Din păcate nu pot să mă alătur acestei bucurii colective. Am spus-o deja de câteva ori, acest compromis mie nu mi se pare deloc uh, bun. Chestiunile centrale sunt unele asupra cărora nu am reușit să ne punem de uh, acord. Prin urmare, fiecare poate să facă cel taie capul. Acest lucru este valabil pentru reziduri, de pildă. O parte dintre asociațiile din domeniu s-au uh, legat deja de acest aspect. Atunci când uh, publicul uh, află că produsele ecologice s-ar putea să aibă la fel de multe pesticide sau reziduri precum produsele obișnuite, atunci cu siguranță oamenii vor începe să pună întrebări. Deci eu nu sunt de acord deloc cu acest compromis. Domnul Tarabela. Eu sunt uh, foarte mulțumit de intervenția lui Herman uh, Dorfman, uh, pentru că am avut ambiții mari la început pentru protecția acestui sector, care merita un regulament mai riguros pentru a putea să fie protejat mai bine toată producția europeană nu reușește să satisfacă cererea din acest domeniu. Uh, sunt aspecte uh, pozitive, nu vreau să intru în detaliu, însă, pe ansamblu, s-au făcut uh, multe progrese în raport cu sectorul acesta al produselor ecologice. E clar că foarte multe dispoziții pot fi folosite și pe viitor. Se fac derogări în legătură cu bazele de date, aici sunt aspecte pozitive. Controlul la export, la import, și aici uh, e clar că am avut de face cu niște chestiuni uh, importante unde am făcut progrese. Însă, în ceea ce privește pesticidele, uh, chestiunea era esențială. Trebuia să încercăm să armonizăm lucrurile și să ajungem să avem un regulament valabil pentru toată Europa. Ambiția noastră legată de această propunere Uh, viza o uniformizare a regulilor pentru aceste produse. Uh, vorbim uneori despre controle anuale sau despre controle uh, odată la 2 ani, însă e un sector unde frauda poate să apară oricând, ori aici mie mi se pare că controlele nu sunt suficiente. Apoi, producția la sol, un alt aspect. Există anumită flexibilitate în ceea ce privește uh, uh, legătura cu solul, pentru că e un criteriu absolut esențial pentru uh, aceste produse ecologice. Până la urmă, prin negocieri, am reușit să ajungem la un regulament care deja este defectos. Așadar, sunt uh, destul de dezamăgit, mai ales pentru că raportorul vine din partea verzilor. De la verzi mă uh, așteptam la o mai mare, produc, o mai mare protecție pentru acest uh, sector al produselor ecologice. Mi se pare un mare păcat că aducem până la urmă daune prin acest uh, compromis. Nu știu însă care va fi poziția oficială a grupului meu la vot. Ani poseul Noicer. Doamna Noizel, mulțumesc foarte mult. N-aș vrea să spun că sunt de acord sau nu. Pentru că deocamdată n-am văzut documentul, sper să pot să-l analizez mai pe larg în timpul vacanței de vară, însă am avut o negociere foarte îndelungată, de vreo 20 de luni. Nu știu pe cine se poate da vina, dar ideea este că această negociere a fost prea lungă pentru sector. Asta i-a determinat pe oameni să registreze pași înapoi pentru producția ecologică. Asociațiile de producători ecologici ne spuneau nu fiți de acord, alții ne spuneau fiți de acord. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Ne spun unii că acest uh, pas reprezintă un progres uh, foarte important. Un progres foarte important poate să fie și bun și rău. Așa încât mi este greu să le fac o recomandare colegilor mei din grupul german în ce privește intenția de vot. Sunt deosebit de sceptică. Următorul vorbitor. Uitându-mă peste acest raport, constat că lobby-ul pentru produse ecologice ar dori să se îndepărteze de producția de nișă. Păi, dar tocmai de asta sunt protejați, pentru că sunt o producție de nișă. De asta și primesc o primă. Dacă nu, mai, dacă nu vor mai fi o producție de nișă, uh, atunci la ce mai există uh, atâta lobby pentru produsele ecologice care luptă să îndepărteze produs uh, rezidual după produs rezidual uh, din produsele din agricultura obișnuită. Încă un lucru. Regulamentul acesta e o oportunitate pentru uh, fraudă. E foarte ușor de trântit o etichetă mm, ecologică pe un produs. Cine știe însă de fapt dacă e sau nu? Încă un lucru care mă nemulțumește. Ideea că agricultorii ecologici spun, vai de mine, suntem durabili. nu știu dacă sunt chiar așa durabil cu produsele alimentare provenind din România. Deci, ideea este ca această producție să fie locală și producătorii ar trebui să aibă la rândul lor un cuvânt de spus atunci când se elaborează reguli ce privesc. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Benito Salas, directorul, de, directorul care reprezintă comisia. Doamna, de fapt, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spuneau mulți dintre dumneavoastră, inițial ne propuseserăm obiective mult mai ambițioase. Voiam să avem o listă mult mai bogată de produse ecologice și voiam să fie mult mai clar ceea ce ne propunem, ca să și obținem niște rezultate. Rezultate care să mulțumească și să ne mulțumească în măsură egală. Dosarul acesta este complicat, e complex și a durat mult să-l negociem. Și simplul fapt că s-a reușit să se ajungă la un compromis e, e un lucru pozitiv, chiar dacă compromisul acesta e departe de a fi perfect. dacă nu am fi negociat, dacă nu am, dat, am fi dat dovadă de capacitate de negociere la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, ar fi fost în dezavantajul acestui sector și al producătorilor și mai, mai mult decât sectorul acesta ar fi fost vizat. Am fi arătat, am fi transmis societății întregi mesajul că nu suntem în stare să ajungem la un acord. Iată, avem acum acest compromis și suntem destul de mulțumiți de el. Sigur, nu este ideal. Există o serie de beneficii pe care nu le conține. E vorba, de exemplu, de reguli privitoare la înverzirea, reguli internaționale de inverzire. Dar sperăm ca acestea să fie bine primite de producătorii noștri pentru că sunt menite să creeze un, uh, condiții egale între producătorii dintre mai diferitele state membre. Nu considerăm că inspecțiile sau verificările au fost în vreun fel subminate, pentru că ne concentrăm pe acele uh, zone de risc, tocmai pentru a încerca să, implicăm, să uh, implementăm controle mai bune, mai eficiente. Așadar, fără dispozițiile din regulamentul în vigoare, n-am fi putut face progrese, nu s-ar fi putut adopta ulterioare modificări pentru a însoți evoluțiile din acest sector atât de dinamic, cu o evoluție atât de rapidă. Așadar, salutăm acest compromis și sperăm din toată inima că el să poată fi adoptat prin uh, intermediul procesului interinstituțional de luare a deciziilor. Pentru că în felul acesta transmitem mesajul corect. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc, îi mulțumesc încă o dată domnului Heusling. Sigur, dacă e vorba de un compromis, asta înseamnă că nu toată lumea e mulțumită. Cel mai adesea toată lumea e mai degrabă nemulțumită. Știm care sunt uh, pozițiile producătorilor, uh, ecologiștilor uh, și așa mai departe. Tema este fierbinte, dar încă o dată vreau să-i mulțumesc domnului Heusling, vă mulțumesc tuturor pentru intervenții și lectură plăcută pentru vacanța de vară. E, e un dosar foarte complex, Diferențele erau aproape imposibil de depășit între statele membre. Domnule Dorman, știți foarte bine că în Consiliu situația era împărțită, taberele erau împărțite, erau jumate-jumate. Ce e de făcut într-o astfel de situație? Singura soluție este soluția pe care am putut-o găsi până la urmă. Așadar, să vorbim acum despre subiectul în sine și să uh, încercăm să rezolvăm problemele rămase în cadrul noului regulament. Procesul legislativ înseamnă că Trebuie să continuăm să ținem seama de informațiile care apar între timp, de noile date. De-a lungul a două negocieri am înregistrat eșec, pentru că nu s-a putut ajunge la un acord la nivelul Consiliului. Sub președinția malteză, așadar, n-am putut ajunge la un acord. De aceea, aș dori să mă adresez acelor colegi care au fost mai critici și să întreb ce ar fi fost de preferat, să nu avem deloc niciun fel de reglementare sau să avem un regulament care măcar ne permite să facem niște pași înainte. Cred că pentru Uniunea Europeană în ansamblul său, cel mai rău ar fi fost să nu avem nimic, zero compromis. Ia să ne închipuim cum ar fi fost. Prin urmare, aș insista asupra faptului că negocierile au fost extrem de dificile și că e un succes simplu fapt că am reușit să obținem acest compromis, care reprezintă, după părerea mea, față de vechiul regulament, o plus valoare. Vechiul text trebuia reformat, așadar ne putem pune întrebarea ce e mai bine, reformarea vechiului regulament sau a noului regulament, vom vedea. Maria, știu că în Germania sunt multe voci care s-au pronunțat împotriva unui regulament de la bun început. A trebuit să-i convingem pe oamenii aceștia că e mai bun uh, un regulament decât zero regulament, chiar dacă n-am reușit să-i convingem că noul e mai bun decât cel în vigoare. Cu siguranță vom putea să mai discutăm despre acest lucru și Cred că putem să ne felicităm de rezultatul obținut, noi Parlamentul, cred că este în sine un succes. Domn președinte, la sfârșitul negocierilor, au intervenit mai mulți reprezentanți ai Comisiei, Consiliului, Parlamentului, și până la urmă s-a ajuns la acest rezultat de compromis. Felicitări pentru că n-a fost deloc ușor, a fost un proces îndelungat. Ne bucurăm că s-a încheiat cu bine și le mulțumim tuturor celor care au contribuit, inclusiv secretariatului. Mm, interpretii ne mai acordă 10 minute, așa încât putem trece la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 7, regulile financiare aplicabile pentru bugetul general al Uniunii Europene, domnul Des. Es geht um die Omnibusverhandlungen. Wir haben im Agrarausschuss am 3. Mai über die Omnibusverordnung abgestimmt und somit rechtzeitig. Mulțumesc foarte mult, Am înaintat avizul nostru și către Comisia pentru Buget. Avem două reuniuni tehnice. Reuniunea trilogului va avea loc pe 7 septembrie. Prima reuniune s-a desfășurat bine. Am vorbit despre două regulamente – regulamentul orizontal și BCMO. Regule pentru regulamentul orizontal a fost o problemă legată de legislația națională versus legislația la nivel european. Sperăm să ajungem la o soluție cât mai rapidă, vom mai discuta despre asta. Amendamentul 23 a fost de asemenea semnalat, era vorba de acei 4%, cifră care a fost respinsă de comisia noastră, disciplina bugetară, apoi rezerva de criză. Aici a, a fost o solicitare a Parlamentului European cu care comisia nu a fost de acord. Am cerut comisiei explicații în scris în legătură cu analiza făcută de comisie cu privire la cererile depuse pentru viitor în, în um, reformarea, cadrul reformării PAC. Apoi, referitor la rezerva de criză, aceasta ar trebui să se bucure de un, uh, de, de o, un buget suplimentar. Apoi, la amendamentul 60, Comisia și Consiliul au căzut de acord cu Parlamentul European. Reuniunile tehnice vor continua și discuțiile odată cu ele. În ce privește pachetul 4, amendamentul 63. Avem aici aceeași situație și aceeași poziție cu care am convenit inițial. În ce privește pachetul 5, Comisia elaborează o explicație și chestiunile acestea se vor clarifica la nivel tehnic. Vom vedea în ce măsură vom putea cădea de acord pe marginea explicațiilor cu privire la o, uh, organizarea comună a pieței. Noi însă aici în Parlament am ajuns mai departe decât Consiliul cu discuțiile pe marginea acestui subiect. În Consiliu se vor întruni săptămâna viitoare, deci deocamdată nu au ce să ne spună mai mult în legătură cu poziția lor, fiindcă n-au ajuns încă la o poziție la nivelul Consiliului. Încă se discută la nivel intern. Am reușit să ajungem la poziții comune pentru fructe, legume și vin, sectorul vitivinicol. Acesta este primul meu raport cu privire la primul dialog tripartit pe care l-am uh, purtat domnul da, și mulțumesc lui Paolo de Castro pentru toată contribuția sa. Și acum, domnul de Castro, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnul Des a spus uh, deja tot ce voiam să spun eu. Adevărul este că situația este jenantă la nivelul Consiliului, pentru că Consiliul nu fusese în stare să ajungă la opoziție pe un număr foarte mare de puncte. Sper că luna viitoare, când va exista, când se va organiza Consiliul pentru Agricultură, se va discuta de acest lucru și sper că se vor putea face pași înainte. Comisia însă a făcut pași importanți înainte, asta ne-a făcut mare plăcere, mai avem vreo două, trei triloguri, loguri pe 7 și 24 septembrie. Acelea vor fi dialogurile tripartite decisive și sperăm ca în data de 14 octombrie, nu septembrie, să uh, putem să finalizăm acest dosar. Domnul președinte. Mulțumesc. o solicitare de intervenție. Domnul Flanagan, putem, vă rugăm frumos, să începem ședințele la timp, că tot întârziem câte 20 de minute, vă rog. Cred că e rezonabil în orice loc de muncă să cerem asta. Ja, vielleicht ist es auch jetzt gar nicht notwendig, dass wir so lange. Da. Poate că nu este nevoie să prelungim discuțiile. A fost primul trilog și ideea cu toate amendamentele este că explicațiile sunt disponibile pentru toată lumea, trebuie să vedem dacă afectează bugetul sau nu. Pentru noi contează să aibă Consiliul Opoziție în în sfârșit și apoi lucrăm la conținut. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuțiile și munca depusă până acum. Uh, da, foarte pe scurt. Cred că cel mai frustrant a fost că de cele mai multe ori Consiliul tot zicea că nu are poziție. Să vedem cu cine discutăm mai departe, nu? Noi vom progresa și să vedem ce idei au și ei. Więcej zgłoszeń do pani panów posłów. W takim președintele Comisiei. Bun, dacă nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, spune domnul președinte, îi dau cuvântul reprezentant, reprezentantului DG Agri din partea comisiei, deci vă rog. Bună ziua! Le mulțumesc tuturor participanților la trilog. Am um, făcut foarte mari progrese. La următorul trilog vom discuta celelalte două regulamente și cred că astfel vom avea o privire de ansamblu și vom reuși să găsim un numitor comun pentru compromisuri. Noi vom avea o atitudine foarte constructivă, așa cum am avut-o și până acum și trebuie să vă amintesc că trebuie să terminăm până în 12 octombrie când va avea loc ultimul trilog. Dziękuję. Państwa, chcę jeszcze powiedzieć, o czym mówił Pan poseł Des, że w części rynkowej... Mulțumesc, spune domnul președinte. Nu știu dacă dorește domnul Des să mai intervină. Da, aș reveni asupra criticilor. Sunt sigur că noi la Agri, la Com Agri, vom avea destul timp uh, să discutăm. Dar mă miră faptul că, uite, cei de la Consiliu ajung atât de greu la opoziție. Noi trebuie să așteptăm pentru ei și toți lucrăm pentru statele membre. Vă mulțumesc, spune domnul președinte, vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit. Propunerile, propunerile dumneavoastră însă nu sunt deloc ușoare pentru Consiliu, trebuie spus și asta. Și e clar că și Consiliul este pus la grea încercare. În orice caz, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc raportorilor. Avem uh, mult de lucru pe marginea acestui dosar și acum urmează să încheiem ședința, nu înainte de a le mulțumi interpreților, mulțumim și noi. O seară plăcută tuturor și ne revedem mâine dimineață la ora 9. Pe mâine!